permiteți, uh, o să începem uh, reuniunea noastră și vă reamintesc că, um, ca întotdeauna, că această reuniune este transmisă prin intermediul serviciilor noastre pe internet. Iar acum dați-mi voie să vă prezint alături de mine pe domnul Lucasi, noul nostru administrator al secretariatului din uh, Ungaria, domnul Luca Cibănesc, și s-a ocupat deja, nu în comisia noastră, dar s-a ocupat cu controlul textelor, revizuirea textelor, deci îi dorim ca munca în comisia noastră să-i aducă numai satisfacții. Așadar am făcut cunoștință cu el. În primul rând, uh, haideți să adoptăm uh, ordinea de zi și vă spun că reuniunea noastră va avea loc doar în această după amiază, pentru că mâine, după cum știți, există proceduri care primesc numirea noii comisii. Deci, um, lucrările noastre vor avea loc doar în această după amiază și după reuniune va avea loc reuniunea coordonatorilor. Reamintesc coordonatorilor deja că nu trebuie să părăsească această sală. Ordinea de zi va fost distribuită, a citit-o. Și înainte de a începe reuniunea noastră, colegul Rangel a solicitat să, să, să introducă pe ordinea de zi un schimb de opinii în ce privește acordul cadru între Parlament și Comisie. Cred că nu va stârni nicio dificultate, nicio problemă această solicitare. Nimeni nu are nimic de obiectat, deci uh, introducem această, acest punct pe ordinea de zi pe care uh, mi se pare că o aprobați și putem probabil să dăm imediat cuvântul colegului Rangel ca să ne prezinte acest nou punct de, ordine, de pe ordinea de zi, acordul cadru între Parlament și Comisie. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, organizat deja diverse întâlniri. Prima dată doar cu uh, membrii Parlamentului European, cei șase membri care compun delegațiile Parlamentului European. Știți că domnul Lene este președinte aici. Domnul Lene s-a întâlnit, a avut o întâlnire cu președintele Barroso Și ca urmare a acestei întâlniri, uh, au, ei au stabilit cadrul, acordului cadru, ca să spun așa. Ulterior am avut două întâlniri cu președintele Barroso, întâlniri foarte rodnice, aș spune, și mâine vom avea o întâlnire foarte importantă între delegația Parlamentului European și delegația Comisiei președinte este tot domnul Lene din partea Parlamentului și domnul Barozo din partea Comisiei. Toți vom lua parte la această reuniune. Am uh, avut câteva realizări, nu doresc să intru în detaliu, pentru că, după cum știți, Am, această temă nu poate fi făcută publică în întregime, însă pot să vă spun de pe acum că am stabilit anumite prerogative în domenii legate de propria inițiativă, de raportul din propria inițiativă, de, de asemenea de votul de încredere sau uh, uh, votul de neîncredere față de un, unul sau altul dintre comisari, de asemenea legate de modul în care ar trebui să se desfășoare audierile comisarilor și modul în care comisarii uh, vor interveni în plenară. Și pot să vă mai spun că toate aceste modificări sunt compatibile și conforme cu tratatul de la Lisabona, câteodată poate depășesc cadrul acestuia, însă nu sunt contrare literei acestuia. Și când se depășește formularea tratatului la Lisabona, e vorba în mod normal de uh, noi avantaje pentru Parlament și cred că acordul la care s-a ajuns este unul bun pentru noi. Negocierile se află acum pe drumul cel bun cu relațiile interinstituționale facilitate datorită de către faptul că amândouă părțile au acceptat că Parlamentul trebuie să dispună de noi prerogative și că există și limite Uh, în calea acestor prerogative prin tratatul de la Lisabona, așa încât am ajuns la un acord echilibrat între pozițiile celor două instituții, așa încât consider că putem deja dispune de liniile directoare ale acordului cadru, poate încă de mâine sau oricum uh, în cursul acestei săptămâni. Sigur, e vorba de linii directoare cu caracter politic, dar sunt și aceste realizări pentru noi foarte importante și e foarte important că am ajuns la acest acord înainte de votarea uh, noii comisii. Sigur că există și aspecte tehnice care trebuie încă precizate doar după vot Noi considerăm că se va ajunge la un acord de plin doar în perioada Paștelui sau după Paște. Însă realizările politice ale echipei noastre ă, de negociatori, prerog, noile prerogative obținute pentru Parlament vor fi pe deplin stabilite înainte de a se vota noua comisie. Deci sunt pe deplin satisfăcut de consensul la care s-a ajuns între diversele grupuri parlamentare, reprezentanții liberalilor, verzilor, socialiștilor și uh, PPE-ului. Și de asemenea mă satisface atitudinea Comisiei după unele tensiuni uh, inițiale. Dar cred că ne putem aștepta încă la și mai multe în ce privește relațiile instituționale între Comisie și Parlament, dar la și mai puține avantaje în domenii cum ar fi, de exemplu, relațiile internaționale. Uh, vă pot însă asigura de faptul că s-a stabilit clar uh, uh, poziția de egalitate între Parlament și Consiliu, asta din punct de vedere al Comisiei. Deci Comisia recunoaște că după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, vom, și Consiliul și Parlamentul vor dispune de aceleași informații și de același calendar în ce privește distribuirea informațiilor de, din partea Comisiei. Iată încă o realizare importantă în ce privește comunicarea și informația uh, circulația informației între comisie care are dreptul de inițiativă și cele două organe um, legiuitoare, Consiliul și Parlamentul. Acesta este triunghiul în care, în fine, ne aflăm pe picior de egalitate cu Consiliul. Acest principiu este foarte clar enunțat acum. Deci, iată, asta este starea actuală a negocierilor și probabil că după ziua de mâine vom avea, vom dispune de informații mai detaliate. Sigur, acestea vor fi aduse private la cunoștința conferinței președinților și mai apoi comisiei noastre, comisia competentă în acest domeniu al acordului cadru. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc uh, pentru munca depusă de tine și pentru informațiile pe care ni le ofer. Dacă cineva dorește să ia cuvântul aici, pe această temă? Nu se pare că nu este cazul. Atunci, mulțumim din nou colegului Rangel pentru acest raport și îl felicităm pentru desfășurarea destul de rapidă a acestor negocieri. Acum trecem la punctul 2 al ordinii de zi, comunicarea ale președintelui. În primul rând, vă reamintesc că grupul PPE a numit pe colegul Zviv ca în calitate de raportor pentru aviz competența primară este Comisia Jurii, tema este o mai bună legiferare și o delegație a noastră compusă din șapte membri a avut o întâlnire în Spania cu responsabilii pentru politica europeană a Spaniei pe data de 2 și 3 decembrie al anului trecut în vederea președinției spaniole. Deci am avut uh, întâlniri foarte interesante. Cred că toți cei care au participat la ele sunt aici de față, dar oricum reamintim pe scurt că am avut o reuniune cu secretarul de stat pentru afaceri europene, domnul Diego López Garrido, care ne-a asigurat că punerea în aplicare a Tratatului de Lisabona constituie o prioritate absolută pentru uh, președinția spaniolă a Consiliului și împreună cu noi a uh, evidențiat problemele urgente care sunt de competența Comisiei noastre și care trebuie rezolvate, începând cu colaborarea președinției stabile a Consiliului uh, European și diversele președinții semestriale, raportul între președintele Consiliului și înaltul reprezentant și vicepreședintele Comisiei. Hmm. Sigur, era necesar să ne ocupăm și de serviciul de acțiune externă. Secretarul de stat a fost în favoarea unui acord interinstituțional pentru că acesta să poată fi cu adevărat eficient Cealaltă problemă urgentă la care ne-am referit este mm, faptul că există 18 noi membri ai Parlamentului care trebuie să vină aici cât mai curând posibil și președinția spaniolă. dar Oricum, toate aceste lucruri au fost prezentate în plen de către președintele, de către prim-ministrul Zapatero al Spaniei, dar oricum președinția spaniolă are intenția de a prezenta cât mai curând posibil un raport uh, pentru că propunerea de inițiativă populară prevăzută de Tratatul de Lisabona să poată fi cât mai curând posibil uh, pusă în aplicare cu toate instrumentele juridice necesare. Președinția spaniolă de asemenea și-a dat acordul la, că aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului este o prioritate de prim plan pentru a evita conflicte între Curtea de Justiție și, Justiție și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. O altă întâlnire a, a avut loc cu Comisia Mixtă pentru uh, Comisia Europeană, um, președinte fiind domnul Miguel Arias Caniete, au fost aprobate două amendamente aduse Constituției spaniole pentru punerea în aplicare a Tratatului de Lisabona, mai ales în ce privește controlul subsidiarității și controlul politic uh, Europol și Eurojust. În Spania există problema comunităților autonome, deci, există oportunitatea ca și aceste comunități să intervină la acest nivel în legătură cu controlul subsidiarității și controlul politic al Europol și Eurojust. În cursul după amiezii a primei zile a existat o întâlnire la Universitatea CEU San Pablo, un discurs cu caracter general, dar uh, a fost demonstrat un mare interes din partea studenților și a profesorilor în legătură cu nevoia ca Uniunea Europeană să dea dovadă de unitate pe, uh, pe plan internațional. Apoi a mai avut loc o întâlnire în timpul unei cine, o dezbatere cu un grup de profesori universitari, titulare Catedrei Jean Monnet, au exprimat uh, opinii interesante, au existat și promisiuni de trimiterea unor texte în scris și aceste intervenții, aceste luări de cuvânt au fost, nu au fost de circunstanță, ci au fost uh, unele foarte interesante, merită să le avem înscris și apoi în dimineața celei de-a doua zile ne-am întâlnit cu reprezentanții societății civile având discuții uh, pe tema implicării uh, cetățenilor în lucrările Parlamentului European și discuții în legătură cu informarea cetățenilor pentru că aceștia să fie uh, mai, mai, să se intereseze mai mult de temele europene. Și cu această informație um, am încheiat cel de-al doilea punct al ordinii de zi. La punctul 3 avem adoptarea proceselor verbale ale precedentelor reuniuni. Acestea sunt disponibile uh, pentru consultare din 3-4 noiembrie 2009, 24 noiembrie 2009, 30 noiembrie, 1 decembrie 2009. Toate aceste procese verbale le aveți la dispoziție și dacă aveți observații de făcut, puteți să o faceți. Dacă nu, acestea sunt considerate ca fiind aprobate, adoptate. Al patrulea punct al ordinii de zi, un subiect foarte interesant, aspecte instituționale ale aderării Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale. După cum știți, există un raport de proprie inițiativă care a fost autorizat pe acest subiect de către conferința președinților uh, în luna decembrie anului trecut. Și aici e implicată și Comisia Libe, în conformitate cu procedura prevăzută de articolul 50 Propunerea a fost, este, a fost făcută în comun de către mine și de președintele Comisiei Libe. Raportul a fost încredințat colegului Haureghi și ar fi bine să putem uh, să ne putem exprima niște orientări generale politice înainte de mandatul conferit uh, de Consiliul Comisiei. Am spus deja că Comisia și președinția spaniolă ar dori să aibă o decizie în acest uh, punct, în legătură cu un mandat, în cadrul acestui semestru sau până la ultimul semestru al acestui an. Și mă grăbesc să dau cuvântul colegului Haureghi. Vă rog. Bien. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, suntem pe cale de a elabora un raport al Parlamentului European. Și mi se pare că este vorba de un text foarte important al Parlamentului European în cadrul Tratatului de la Lisabona. La articolul 6 din acest tratat se prevede nu voința, ci decizia Uniunii Europene de a adera la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Și aș dori să vă împărtășesc uh, reflexia în legătură cu această temă. Încă de la începuturile Uniunii Europene au existat probleme și îndoieli în legătură cu aplicarea drepturilor omului în uh, virtutea dreptului comunitar. Până în anii 70, anumite curți constituționale și mai ales Curtea Constituțională Germană și Italiană nu au acceptat dreptul comunitar atunci când dispozițiile contraveneau normelor constituționale referitoare la drepturile omului. Jurisprudența, care a început odată cu Curtea de Justiție de la Luxemburg, a avut întotdeauna două obiective. Pe de o parte, Uniunea Europeană intenționează să elaboreze o cartă, Carta Uniunii Europene, referitoare la drepturile omului și la libertățile fundamentale ale Uniunii Europene. ceea ce se uh, desăvârșește prin tratatul de la Nisa și este încorporat la ora actuală în uh, primul alineat al articolului 6 din tratatul de la Lisabona. Și iată, carta noastră este configurată astfel cu trei excepții, trei state care nu au aplicat-o, Marea Britanie, Polonia și Cehia. Însă avem adoptarea formală prin intermediul tratatului de la Lisabona. Iar acum a venit momentul să trecem la a doua etapă, prevăzută la al doilea alineat al articolului 6, și anume aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului. La articolul 9 din Constituție, care de altfel a fost respins în 2005, se prevedea același lucru. Vreau să vă spun că decizia de a adera la această convenție derivă și dintr-o consultare a Curții Europene de Justiție de la Luxemburg pentru a se constata care sunt condițiile aderării Uniunii Europene la această convenție. În 96, Curtea a stabilit o condiție indispensabilă și anume o reformă constituțională a tratatelor, adică integrarea acestei decizii acestei hotărâri în dreptul primar al Uniunii Europene. O, da, acest lucru s-a făcut odată cu carta intrată în vigoare la 1 decembrie 2009. Așadar, prin aderarea la această convenție vom avea un cadru de siguranță juridică consolidat pentru ca aplicarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a tuturor acestor principii Și deci aderarea la dreptul european și la dreptul instituțional al instituțiilor europene să fie respectate. Și aici trebuie să se uh, facă o legătură între cele două texte, Carta și Convenția, și între cele două jurisdicții, Curtea de Justiție de la Luxemburg și Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Iată deci la ce se referă acest raport. Comisia, prin intermediul articolului 50, Comisia AFCO, va fi sesizată în legătură cu acest raport și se va implica și Comisia LIBE pentru a se face această explicație inițială. Și aș dori să spun colegilor că în legătură cu această decizie există mai multe aspecte politice și tehnice pe care noi trebuie să le clarificăm și care vor apărea în acest raport. În primul rând este vorba de următorul subiect. Cum anume poate Uniunea Europeană să adere la această convenție? Se prevede calea cea mai directă și anume printr-un acord care să implice pe de o parte Uniunea Europeană și pe de cealaltă parte toate statele parte la această convenție. Obiectivul fiind aderarea Uniunii Europene la convenție și de asemenea acest acord ar trebui să prevadă eventualele modificări ale convenției aduse de aderarea Uniunii Europene și ale protocolului numărul 8 din tratatul de la Lisabona. Este vorba de protocolul care se referă la modalitățile pe care trebuie să le adopte Uniunea Europeană în vederea acestei aderări. Acest protocol conține mai multe condiții. De exemplu, tratatul de la Lisabona impune faptul că acordul de aderare al Uniunii Europene la această convenție nu trebuie să uh, uh, intervină în situația fiecărui stat membru al Uniunii Europene și nici asupra acestui protocol. Sigur, cu anumite excepții și rezerve formulate de statele membre. Ceea ce înseamnă că punerea în aplicare a aderării Uniunii Europene la această convenție va pune anumite probleme de natură juridică, probleme importante. Dat fiind că nu este sigur că această aplicare va fi uniformă. atunci când statele membre prevăd excepții în legătură cu respingerea protocolului sau a convenției și în legătură cu anumite principii determinate. De exemplu, dacă există un stat membru al Uniunii Europene care nu a preluat protocolul referitor la inadmisibilitatea pedepsei cu moartea, atunci vom avea o Uniune Europeană care va trebui să facă o aplicare limitată în legătură cu acest stat, dar nu comunitar. Și am să vă dau aici un exemplu, tocmai ca să vă arăt că această aderare, din păcate, nu va permite să se uh, menționeze anumite excepții în legătură cu dreptul comunitar, dat fiind că Uniunea Europeană aderă la această convenție și la aceste protocoale. Cu toate acestea, acest acord de aderare va trebui să menționeze modalitățile de aderare și protocoalele care vor fi preluate. Aș dori să mai menționez că ar fi posibil să vedem dacă această aderare va fi una deplină și completă, adică la întreaga convenție și la toate protocoalele sale. Ne putem pune această întrebare ținând cont de faptul că trebuie să se respecte excepțiile pe care fiecare stat membru le-a menționat, după cum se prevede de altfel în tratatul de la Lisabona. Este vorba de probleme importante. Aș dori, în al doilea rând, să vă spun că acest raport trebuie să rezolve ceea ce se numește principiul de autonomie a dreptului Uniunii Europene. În legătură cu posibilitatea de a face apel la Curtea de la Strasbourg. Și aș dori să spun că Curtea de Justiție de la Luxemburg nu își va pierde calitatea de uh, autoritate judecătorească supremă a instanțelor Uniunii Europene. Iar apelul la Curtea de la Luxemburg, cât și căile, după epuizarea căilor naționale, constituie condiții prealabile înainte de a se face apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Asta e. Curtea de la Strasbourg ar trebui să fie considerată ca o curte supremă care controlează obligațiile internaționale ce decurg din această aderare la Convenția Drepturilor Omului. Mai este și o a treia problemă la care aș dori să mă refer. Este vorba de uh, participarea Uniunii Europene la instituțiile acestei convenții ale, și uh, la curte. După ce Uniunea Europeană va fi aderat, va prezenta o listă de candidați la funcția de magistrați, după cum fac toate statele membre este uh, vorba de punerea Uniunii Europene pe picior de egalitate cu toate părțile la această convenție. Adică, având personalitate juridică, Uniunea Europeană are dreptul să aibă un judecător și, după părerea noastră, are și dreptul să participe la reuniunea Consiliului de Ministri al acestei convenții atunci când acesta își exercită funcțiunile de organism de control, adică în legătură cu audierea hotărârilor emise de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și de asemenea poate să aibă și dreptul de a face parte din adunarea care uh, realizează această alegere. Și aș vrea să vă mai spun despre o problemă care decurge de aici. Este vorba de prezența europarlamentarilor care ar face parte din această adunare, din adunarea Consiliului Europei, la alegerea magist magistraților, judecătorilor. Pentru că nu va fi eh, decât valabilă decât în acest caz. Adică reprezentanții noștri nu sunt reprezentanții permanenți proveniți de la curțile naționale și care fac parte din Consiliul Europei. Și care examinează sistematic tot felul de chestiuni și care, de exemplu, se reunesc o dată pe an în legătură cu diferiții judecători. Însă aceasta este o problemă pentru că prezența specifică modifică reprezentarea în această adunare și deci pune o problemă internă pentru această adunare de la Consiliul Europei, pentru că atunci când acești judecători vor fi aleși, anumiți membri vor reprezenta Uniunea Europeană și vor fi proveniți, de exemplu, de la Parlamentul European. Însă, există un capitol care s-ar putea deschide în legătură cu negocierea cu Consiliul a acestei convenții, pentru că Uniunea Europeană va trebui să-și negocieze condițiile de aderare. La ora actuală se poartă o dezbatere aprinsă în cadrul Consiliului Europei pentru că o țară, și anume Federația Rusă, nu a semnat încă protocolul numărul 14. Protocolul 14 este o anexă uh, referitoare la cazul în care mai multe dosare sunt pe rol și curtea este supraîncărcată și blochea, astfel se blochează caracterul imediat care ține de contextul drepturilor omului și deci această convenție a, ad a adoptat acest protocol de mai mulți ani, însă Federația Rusă se opune din motive necunoscute mie. Însă, la ora actuală, aceste probleme par a fi pe cale de a se rezolva. În 15 ianuarie, deci cu câteva zile în urmă, Duma de stat a adoptat protocolul 14. Și deci numai Camera Superioară a Parlamentului Rus poate acum să o adopte. Însă rușii au mai cerut ceva care există în convenție și anume prezența unui judecător rus și care ar putea fi prezent. Chiar dacă acest lucru este prevăzut în Convenția Europeană și este necesar pentru buna sa funcționare, ar trebui poate să se prevadă uh, ca și Uniunea Europeană să fie reprezentată atunci când se discută orice dosar care o vizează. Astfel s-ar putea cere prezența unui judecător, un judecător propus de Uniunea Europeană, pentru uh, cazurile în care se examinează chestiuni ce o vizează. Și aș dori să mai menționez încă ceva. Deci, voiam să vă mai spun ceva în legătură cu o, o situație la care trebuie să ne gândim. Este vorba de următorul exemplu. Dacă un stat membru aduce o obiecție în legătură cu un alt stat membru, pentru că astfel s-ar putea încălca principiile tratatului de la Lisabona. Și, din acest motiv, această situație nu ar trebui să apară. Ar fi, deci, bine să se menționeze imposibilitatea unei atare situații. Mai avem și legitimarea pasivă, adică împotriva cui sunt împuterniciți reprezentanții unor cetățeni atunci când s-a încălcat un principiu legat de drepturile omului sau de libertățile fundamentale. După părerea mea, nu avem decât trei posibilități și cred că trebuie să dăm uh, dovadă de uh, o abordare extensivă. Adică atunci când un stat membru, în aplicarea dreptului comunitar, Uh, duce la încălcarea drepturilor unui cetățean sau a reprezentantului unui cetățean, această încălcare trebuie să vizeze statul membru. Dar dacă un organ sau o instituție a Uniunii Europene este cea care realizează această încălcare, atunci acțiunea, plângerea respectivă este împotriva Uniunii Europene. Și dacă există o îndoială uh, și dacă se analizează care este responsabilitatea directă a fiecăruia, trebuie să stabilim un principiu conform căruia un cetățean să poată depune plângere împotriva amândurora. Dacă Uniunea Europeană poate să participe ca parte la diferitele procese care se pot desfășura în fața curții. este o întrebare. Trebuie să stabilim următorul principiu, după părerea mea. Nu doar Uniunea Europeană, ci și statele membre. Pot participa la acest proces atunci când sunt direct interesate de plângere, fie pentru că ea vizează un stat membru, fie pentru că Uniunea Europeană este implicată. În orice caz, Uniunea Europeană trebuie să apere dreptul comunitar. Ar putea apărea întrebarea următoare. În ce condiții statul membru respectiv este implicat în acest proces? atunci când nu suntem direct reclamant. Cred că trebuie să cerem o participare deplină și nu ca parte terță pentru că astfel consecințele în domeniul procedurii juridice ar putea să fie diferite. S-ar putea să mai apară diferențe între uh, Curtea de la Strasbourg și Curtea de la Luxemburg. Cred că acest proces trebuie să arate clar că instanțele comunitare trebuie să fie invitate la Strasbourg și atunci când există uh, jurisprudențe care ar putea fi contradictorii, logic ar fi să existe un cadru de uh, bune relații între cele două instanțe, între cele două curți și acestea să ajungă la o soluție. Însă, după părerea mea, Convenția Europeană acordă o anumită orientare în legătură cu interpretarea acestei carte. Și poate Comisia Libe ar avea niște nuanțe de lămurit în legătură cu aspectele uh, referitoare la uh, conținutul punerii în aplicare a convenției. Însă eu cred că convenția ne oferă orientările pentru aplicarea cartei și cred că poate reprezenta o sursă de inspirație pentru Curtea de Justiție în formularea principiilor de drept ale Uniunii. M-am referit la protocolul 14 și trebuie aici să arătăm uh, că aderarea Uniunii Europene trebuie să aibă loc, însă trebuie să fie o aderare la o instanță funcțională. Și dacă aici avem o soluție în legătură cu semnarea protocolului 14, probabil că se va ajunge la o situație în care curtea va rezolva aceste probleme. Deci este vorba de urmărirea unei alte curți care nu a dus la rezultatul dorit printr-o limitare foarte mare a procesului de admisibilitate a dosarelor și uh, curte care nu a putut rezolva problema sarcinii uh, poverii de lucru a uh, curții. Este vorba de o curte mare, cu o structură însemnată, iar aderarea Uniunii Europene a atras anumite eventualități de apel. Și cred că în acest caz trebuie să rezolvăm această chestiune ca pe o condiție prealabilă a aderării Uniunii Europene la această convenție. Și trebuie să ne gândim și la decizia Uniunii Europene de a adera la această convenție. Lipsesc patru elemente patru condiții. În primul rând, adoptarea de către Parlament, în al doilea rând o decizie unanimă a Consiliului, în al treilea rând negocierea unui acord de aderare cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și, în cele din urmă, adoptarea de către statele membre în legătură cu cadrul constituțional. Cred că v-am descris în mare temele principale care vor sta la baza acestui dosar. Prima dezbatere pe acest subiect cu un document scris va avea loc în februarie, dacă am înțeles eu bine. Și, de asemenea, vom organiza și o audiere după cum am stabilit, domnule președinte, la reuniunea coordonatorilor. Dorim să aducem cinci sau 6 experți veniți de la curte, de la CEDO sau de la curtea de la Luxemburg și uh, să le putem pune întrebări, să organizăm o dezbatere apoi în aprilie, în mai împreună cu Comisia Libe, am putea rezolva toate aceste probleme. Deci eu sunt deschis la sugestii și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Haureghi. Spune președintele, mi se pare că tabloul este complex, avem multe probleme de rezolvat, dar uh, problemele acestea sunt și foarte interesante. Deci cred că va trebui să lucrăm foarte serios pe această temă și dacă vor fi de acord și coordonatorii, vom putea organiza audieri, chipui. și înainte de a da cuvântul uh, colegului Severin, vreau să fac două provocări. În primul rând, în ce privește legătura între Curtea de Justiție și Curtea de la Strasbourg, CEDO. Ei bine, CEDO uh, spune că sunt inadmisibile recursurile înainte de a se epuiza căile de, atac, căile de atac interne. Aderarea Uniunii Europene la Convenția pentru Drepturile Omului înseamnă că Uniunea Europeană, a spus și colegul Aureghi, se adaugă celorlalte state membre. Deci există, sigur, domenii care nu țin de drepturile omului și acolo e competență Curtea de Justiție, dar dacă e vorba de drepturile omului, s-ar putea spune că nu poți să te adresezi CEDO dacă înainte nu ai epuizat toate căile de atac interne, deci din Uniunea Europeană, Curtea de Justiție și aici CEDO este instanță, un fel de instanță ultimă, supremă. Cealaltă provocare sau observație se referă la puterile Parlamentului și așa mai departe. Ei bine, lucrul deosebit este că în starea actuală a Convenției Europene pentru Drepturile Omului se prevede că aceasta poate fi ratificată și aplicată în toate statele care fac parte din Consiliul Europei. Uniunea Europeană ar adera doar la Convenție, nu și la Consiliul Europei. Dacă așa ar sta lucrurile, ar ajunge să modificăm articolul 46 care prevede posibilitatea de ratificare din partea statelor care fac parte din Consiliul Europei. Deci ăsta ar putea fi un criteriu pentru a spune că noi nu intenționăm să participăm la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, pentru că nu am aderat la Consiliul Europei. Dar altfel stau lucrurile în ce privește toate actele care premerg funcționării curții. Dar în acest lucru, la acest lucru s-a referit deja colegul Haureghi și domnul Severin a cerut cuvântul. Uh, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte acum câțiva ani, făceam parte dintr-un grup de colegi care au sprijinit aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului, îndată ce Uniunea Europeană va avea personalitate uh, juridică. Uh, după ce l-am ascultat pe domnul Haureghi, încep să mă întreb dacă am făcut, dacă a fost alegerea corectă, pentru că este foarte multă muncă. Sau mă întreb dacă nu am lucrat prea bine, având în vedere câte probleme apar. Doream să mă refer la două probleme pe care, de fapt, le-ați menționat uh, și dumneavoastră, domnule președinte. Voi începe cu sfârșitul, cu ultima parte a raportului. Cred, într-adevăr, că avem nevoie de o reuniune cu uh, o serie de experți pentru a extinde dezbaterea, pentru a clarifica niște lucruri și pentru a putea ajunge la niște concluzii. Așadar, sprijin această propunere. În al doilea rând, într-adevăr, este foarte important faptul că nu există o aderare reală la această convenție fără să fie ar, um, acceptată jurisdicția CEDO. În ceea ce privește CEDO, acesta este ultima um, curte la care se poate apela în momentul în care au fost epuizate căile naționale. În acest caz, așadar, cred că va fi de fapt invers decât a spus raportorul nostru. Nu curtea de la Luxemburg, ci cea de la Strasburg va fi cea care va avea ultimul cuvânt. În al treilea rând, vom deveni parte la uh, Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului pentru simplul fapt că noi avem acum personalitate juridică. Din acest punct de vedere, cred că putem fi uh, aduși în fața uh, instanței sau putem aduce noi pe alții în fața instanței numai atunci când este vorba de, regula, de reglementările Uniunii Europene și nu ale statelor membre ale acesteia. În al patrulea rând, nu cred că statele membre trebuie să uh, Um, ratifice sau să aprobe în vreun fel sau altul aderarea Uniunii Europene la Convenție. Statele membre au ratificat deja tratatul de la Lisabona și prin aceasta au fost de acord să devenim parte a acestei convenții. Și apoi, Uniunea Europeană ca personalitate juridică va deveni membru. Pe de altă parte însă, statele membre ale Consiliului Europei, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, e bine, acestea ar trebui să ratifice acest acord de aderare la convenție, pentru că, așa cum ați spus deja, regulament, reglementările Consiliului European spun că numai uh, membrii uh, Consiliului Europei uh, fac parte la, sunt parte la această convenție. Regula s-a schimbat și cred că Consiliul Europei ar trebui să accepte acest lucru. Așadar, cred că statele membre ale Consiliului Europei care nu sunt membre ale Uniunii Europene ar putea să ne dea în judecată în, cu privire la încălcarea prevederilor Convenției Europene uh, pentru protecția drepturilor omului. Ar trebui să vedem dacă aceste state ar putea avea acces la curțile noastre specifice. Voi ajunge la final acum pentru că sunt convins că vom avea și alte oportunități de a discuta acest aspect. Dar cred că raportorul nostru ar trebui uh, să ia în considerare un principiu uh, foarte important, și anume unitatea jurisdicției cu privire la drepturile omului în Europa. Dacă prin jurisprudență sau din punct de vedere al substanței există o um, contradicție între Convenție și Carta Europeană a Drepturilor Omului, am putea să avem o uh, mare problemă și am putea să oferim uh, celor interesați posibilitatea de a-și alege uh, curtea care îi avantajează cel mai mult. Și cred că nu ne dorim asta. Trebuie așadar să vedem cum abordăm tratatele, nu cele europene, și să găsim posibilități pentru a unifica jurisdicțiile în cazul unor posibile um, contradicții și să unificăm de asemenea și um, drept, dreptul în conținutul său pentru a preîntâmpina ev eventuale contradicții iar apoi trebuie să um, vedem cum facem și cu CEDO, pentru că aceasta lucrează foarte încet din cauza numărului mare de cazuri pe care trebuie să le trateze și ceea ce ne dorim este ca ea să nu fie și mai puternic uh, solicitată în viitor. Vă mulțumesc! Trebuie să subliniem și complexitatea, dar și interesul din punct de vedere intelectual și juridic al acestei chestiuni, uh, cum bine a spus domnul Severin și acum domnul Mendes de Vigoare cuvântul señor presidente. Eu me felicito de tener este debate. Vă mulțumesc. Mă bucur că purtăm această dezbatere. Mă bucur că Comisia AFCO a preluat inițiativa acestui raport și aș dori să-i mulțumesc domnului Haureghi pentru acest raport, pentru că este unul foarte important. Pentru, a, pentru început, un aspect uh, ce ține de un principiu pe care trebuie să-l spun foarte clar. Uniunea Europeană respectă drepturile fundamentale, uh, drepturile omului. Și nu avem nevoie de această convenție pentru a o face. O facem oricum. Din cauza că tratat, tratatele noastre au avut un caracter economic la început, nu am avut uh, Uh, prevederi cu privire la drepturile omului. Dar iată, am avut uh, în anii 70 un caz care uh, ne-a dus în situația de a avea și prevederi cu privire la protecția drepturilor omului. Problema aderării la Convenția Um, pentru protecția drepturilor omului este uh, veche. Deja pe vremea lui Jacques Delors s-a semnat un um, acord în 1987 chiar s-a uh, semnat un acest acord. Apoi a fost uh, raportul domnului de Gucht, apoi a existat um, tratatul de la Maastricht cu articolul 62 cu articolul 62 și referirea la această convenție. Dar nu ne-a fost suficient și de aceea Parlamentul a preluat inițiativa și s-a elaborat uh, Carta Drepturilor Omului. Două observații aș avea în acest sens. Cred, ba nu sunt chiar sigur, că nu există um, contradicții între Convenție și Carta uh, funda Fundamentală a Drepturilor Omului. În cartă sunt prevăzute referiri la convenție și invers. Bineînțeles, statele membre pot să, um, in, să invoce anumite uh, excepții iar asta face parte din tratatul de la Lisabona. Cred că toate acestea sunt foarte clare. Domnule Severin nu, a plecat, ba nu? Uh, domnul Severin a pus o întrebare retorică. Am avut o inițiativă bună sau nu? Iată, eu nu am niciun fel de dubiu. Am, a fost o inițiativă bună. Aderarea Uniunii Europene la această convenție este un progres pentru ADN-ul Europei. Respectul drepturilor omului este uh, face parte din principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Deci intenția este bună, trebuie să vedem cum rezolvăm uh, situația din punct de vedere al prevederilor, din punct de vedere legal. Andrew Duff știe mai bine uh, când am luat această decizie, dar um, la un moment dat a trebuit să mai facem și niște compromisuri. Dar Uniunea Europeană trebuie, Shell, să um, adere la această convenție. Am schimbat uh, tratatul constituțional, uh, am schimbat uh, Shell cu May, apoi mi s-a spus că Shell și me înseamnă cu totul altceva. Am avut uh, majoritatea, înainte am avut uh, Shell și majoritate absolută, apoi am schimbat cu mei și unanimitate. Majoritatea dintre noi cred că este posibil să aderăm la această convenție, deci trebuie numai să depunem puțin mai mult efort. E foarte clar că există unii, unele state care nu vor să aderăm la această convenție și vor face tot ce este cu putință să invoce obstacole juridice. De aceea cred că dacă Parlamentul este în continuare de părere că uh, acesta este, acesta este calea corectă, avem și posibilitatea să găsim soluții pentru toate aceste probleme într-adevăr dificile, dar până la urmă ele nu trebuie să fie un obstacol în calea aderării la convenție. Cred că acesta ar trebui să fie obiectivul acestui raport. Este bine uh, că vom organiza o audiere. Dacă este posibil, aș dori uh, să fie invitat uh, o persoană care uh, ne-a fost foarte utilă și, și până acum, René van der Linden, care este acum uh, președintele Senatului uh, din țările de jos. Domnule președinte, și dumneavoastră ați spus asta înainte. Convenția pentru protecția drepturilor omului vorbește, vorbește numai despre state membre și nu Uh, prevede situația Uniunii Europene, care are propria sa personalitate juridică. De aceea trebuie să aibă loc modificări ale Convenției. Avem de-a face aici cu, un, cu o decizie bilaterală. Consiliul Europei este um, cel care protejează această convenție. Convenția, în plus, trebuie să fie modificată. Este foarte clar acest lucru. Și de aceea trebuie să existe și o ratificare din partea celor 47 de state membre ale acestei convenții. Instinctul meu juridic îmi spune că toate statele membre trebuie să facă această ratificare. În ceea ce privește întrebarea domnului de Halde, am o întrebare care mă interesează, o temă care mă interesează cel mai mult, și anume posibilitatea de a apela la Curtea de la Strasburg ca ultimă instanță. Asta are de a face cu convenția. Dar pe, mi se pare că este o valoare adăugată pentru cetățeni. Acesta este valoarea adăugată a convenției. Și poate fi o parte din succesul sau din eșecul acestei aderări. Cetățenii ruși trimit zilnic tot felul de reclamații către Curtea de Justiție și nu există foarte multe curți intermediare. Același lucru se întâmplă și în Marea Britanie. Cetățenii se adresează direct CEDO. Și prin aceasta s-a ajuns și la o situație de supra-solicitare a CEDO. Trebuie să găsim o soluție aici dar este posibil ca aderarea la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului să ne ajute să găsim soluții în acest sens. Articolul 25, uh, uh, știu că acum, între timp s-a schimbat numerotarea, dar articolul 25 prevede că uh, se poate face apel direct la CEDO. Aceasta este valoarea adăugată pentru cetățeni. Este vorba de dreptul Uniunii Europene. Pentru mine acesta este aspectul cheie. Este vorba de dreptul european așa cum a fost el emis de către instituțiile europene. În ceea ce, când este vorba de prevederi națională, e bine, ele sunt um, se referă tocmai la acest uh, nivel național. Cred că acum ne referim la uh, decizii uh, pe care le ia Uniunea Europeană. Cred că trebuie neapărat să dezbatem această te, uh, aceste tematice, aceste tematici. Și uh, aspectele ce țin de uh, numirea unui uh, judecător. Uh, cine îl numește, care este procedura, toate acestea sunt lucruri complexe. Dar trebuie să vă spun că pentru mine și pentru grupul din care fac parte este o, un aspect politic foarte important. De la tratatul Spinelli până astăzi uh, s-a dorit acest lucru. Deja Spinelli s-a gândit la asta la această aderare. Este așadar ceva complex și problematic, dar vom lupta în continuare. M-a șocat faptul că Comisia Jurii nu emite o opinie, cu, un aviz cu privire la aceasta. Cu siguranță și această comisie va trebui să își exprime o poziție. Dar acum avem această inițiativă în comisia noastră pentru a bătători calea către o soluție. Cred că este o foarte bună inițiativă. Va trebui să mai dezbatem această uh, temă și va trebui să lucrăm din greu. Mulțumesc. Când uh, am fost ales pentru prima dată în Parlamentul European, Comisia Juridică se numea Comisia Juridică pentru Drepturile Cetățenilor, apoi a fost schimbat regulamentul de ordine interioară și drepturile cetățenilor au trecut la, în competența LIBE. Totuși, un aviz uh, legal, juridic, nu strică niciodată. Acum are cuvântul colegul Meister Schmidt. Tak, uh, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord și eu cu importanța pe care trebuie să o acordăm acestui subiect și că există probleme juridice care trebuie rezolvate, dar uh, mai înainte dați-mi voie să spun câteva cuvinte în legătură cu un stat membru care trebuie să-și uh, facă datoria. Mm, am participat la Consiliul Europei Europei și nu cred că n-ar fi bine ca ulterior dacă un judecător trebuie numit denne dommer har stemt i sager øh, af relevans for det pågældende land nu am putea să nu luăm în considerare un caz în care să se ia hotărâre pe baza comportamentului acestui judecător. Dacă, ar, dacă am luat cazul Danemarcei, care dispune de un judecător aceasta, acesta nu va vota niciodată împotriva propriei sale țări. Pentru a asigura independența Uh, judecătorilor, trebuie să ne asigurăm că ei nu participă la acele cazuri în care țara lor este reclamată. Apoi există o serie întreagă de lucruri materiale și formale ce trebuie discutate. În primul rând, în tratat se prevede faptul că vor exista uh, diferențe din punct de vedere material între convenție și cartă. În articolul 52 al cartei este prevăzut faptul că aceasta nu împiedică impunerea unor uh, drepturi uh, superioare. Aceasta creează unele dificultăți, fapt, mai ales prin faptul că carta este supranațională și convenția este um, interguvernamentală. Cine încalcă carta poate să fie sancționat conform acestea, dar um, conform convenției nu se poate face uh, nimic. O decizie a curții de la Luxemburg are mult mai multă putere juridică decât cea a Curții de la CEDO, iar apoi a Curții uh, pentru Drepturile Omului. Apoi există um, și aspecte formale, pe lângă faptul că avem această diferență între um, puterea deciziilor celor două curți. Se poate, de asemenea, ca o reclamație să fie adusă la Luxemburg, în fața Curții Europene de Justiție, în cadrul principiului subsidiarității și aceeași um, reclamație ar fi um, văzută ca fiind în afara acelei așa numite margin of appreciation a statelor membre. Cum putem așadar să rezolvăm aceste uh, diferențe și aceste probleme între Curtea de Justiție de la Strasburg și cea de la Luxemburg? Un cetățean care, de exemplu, s-a dus întâi la curțile naționale, uh, apoi la Curtea Europeană de Justiție, unde îi se dă uh, dreptate, din punct de vedere formal, din motive formale, ar putea să ajungă în fața curții uh, de la Strasburg și aici să uh, se ajungă la o hotărâre contradic- uh, ce contrazice pe cea de la Luxemburg. adunare, am, am participat la, la adunări parlamentare ale, parlamentare ale Consiliului Europei și îmi dau seama ce fel de discuții pot avea loc acolo. Aș dori numai să vă avertizez cu privire la faptul că în Europa avem o serie întreagă de colegi din Est care utilizează orice uh, posibilitate pe care o au pentru a încetini acest proiect. L-am, am văzut acest lucru și în, în uh, cu privire la protocolul 14. Trebuie aici să uh, ne gândim dacă am putea prevedea un protocol 15 sau o modificare a convenției, pentru că acest lucru ar duce la uh, alte probleme. Am fi, practic, expuși în fața uh, Dumei, ar trebui să facem o serie întreagă de uh, modificări și am avea probleme. se vorbea despre o modificare a uh, convenției. Uh, și asta nu din cauza statelor membre ale Uniunii Europene, ci din potrivă din partea statelor care sunt parte la această convenție, dar nu sunt membre ale Uniunii Europene. Trebuie să avem grijă să nu creem um, jurisprudență contradictorie astfel încât, în calitate de cetățean sau de stat, să se poată uh, specula aceste diferențe și să se aleagă uh, instanța cea mai um, um, uh, av avantajoasă. Mulțumesc, domnule, domnul Duff. Președinte, domnule președinte, cred că cu toții suntem de acord că este un subiect foarte important, dar și de dreptul fascinant. A trebuit de asemenea să ne reamintim faptul că a fost un cui pentru a ne pune de acord asupra faptului că această carte ar trebui să aibă putere obligatorie. Din acest motiv am aderat la cartea respectivă, Parlamentul, uh, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Parlamentul trebuie să-și, să aibă o poziție puternică aici, din, în ciuda situației complexe vedem că sunt multe probleme încă de la începutul uh, analizei acestui proces complex. Carta este modul nostru de a articula competențele uh, CEDO, însă depășește aceste competențe. Convenția Europeană, sigur, merge mai departe, însă constrângerile aplicate modului în care este pusă în aplicare această cartă în statele membre se aplică de asemenea It's true that Carte, așa cum această derivă din convenție. Sigur că se pot naște aici uh, diviziuni sau chiar conflicte între convenție și a modului în care acest, aceasta se aplică într-o problemă internă în interiorul unui stat membru și aplicarea acesteia în cadrul instanțelor europene, cum ar veni la Bruxelles. Dar eu cred că din tensiu, tensiunea are un caracter uh, fertil, creativ și pentru toți cei care cred că va exista o ciocnire, un conflict de interese între aceste instanțe europene, eu cred că aceștia exagerează problema. Pentru că în trecut a existat o bună colaborare între aceste două instanțe europene și eu cred că ar trebui să ne gândim la CEDO ca, un, ca jucând un rol de supraveghetor inter, extern față de Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg și nu ca la o Curte Supremă. Cred că ăsta ar fi punctul de vedere corect, o, o percepție corectă a CEDO. Și iată că se dezvoltă jurisprudența Curții de, Europene de Justiție în uh, domeniul drepturilor fundamentale ale omului, iar eu cred că, în practică, unele probleme care se pot prevedea în prezent nu vor apărea în practică, de fapt. Și în final, aș spune că dacă aderăm atunci noi suntem cei care trebuie să creăm un impuls în sensul reformării Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. După cum a spus domnul președinte, um, lucrurile sunt îngreunate la nivelul procedurii și al uh, uh, proceselor aflate pe rolul acestei instanțe cred că noi, contribuția noastră la bună funcționare a CEDO este, se poate concretiza într-un impuls în sensul unei reforme. Lucru subliniat în care ar trebui subliniat în decizia pe care o va lua Parlamentul asupra acestei probleme. Președintele, mulțumesc. Acum are cuvântul colegul Bronz. Mulțumesc, domnule președinte. O regulă politică este că nu se pun întrebări decât dacă deja se cunosc răspunsurile, însă eu o voi încălca. Și aș întreba așa, relația uh, Uniunii Europene cu Consiliul Europei și convenția acesteia, acesteia va fi similară uh, cu cea a Marii Britanii înainte de 2000, deci uh, vom adera la principiu, dar convenția nu va face parte din uh, jurisprudența europeană sau va deveni automat parte din legislația europeană? Altă întrebare. legislația viitoare a Uniunii Europene va fi precedată de un fel de declarație din partea Comisiei prin care se va spune că această lege respectă sau nu Convenția Drepturilor Fundamentale. Mai mult, înțelegem cu adevărat că pentru, pentru motivul că o organizație internațională, Uniunea Europeană, aderă la o altă uh, organizație internațională, Consiliul Europei, principiile acestora din convenție vor, avea, vor prevala asupra principiilor Uniunii Europene. Și a patra întrebare. Uh, îmi reamintesc foarte vag, probabil chiar la comisia noastră sau la LIBE, am, cred că am uh, auzit că s-a spus că ar fi posibil ca cele trei țări care au dreptul de opt-out de la Carta Drepturilor Fundamentale, Marea Britanie, Polonia și Cehia, pe viitor ar putea să se adreseze uh, instanței de la Strasbourg pentru a uh, fi anulate acest, acest drept de opt-out poate am auzit uh, exprimat această opinie. Deci aș dori să întreb în ultimul, rând, în ultimul rând, aș dori să întreb dacă eu am înțeles bine, există două țări, state membre, care nu ar putea să, să, să depună plângeri în legătură una față de alta la CEDO, dar membrii Consiliului Uniunii Europene ar putea să inițieze acțiuni uh, la CEDO împotriva unui stat membru, dacă am înțeles eu bine. A, acestea ar fi cele patru întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie. Mulțumesc. Dacă mai... Iată, colegul Moreira dorește să mai ia cuvântul. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că sunt foarte bucuros că avem această discuție în legătură cu posibila aderare a Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului. Vreau să-l felicit pe colegul Haureghi pentru că s-a ocupat de acest subiect. Eu sunt profesor de drept constituțional și de drepturile omului și uh, de foarte mult timp susțin aderarea Uniunii Europene la această convenție. De aceea îmi face mare plăcere să particip la această primă discuție. După părerea mea, posibilă aderare a Uniunii Europene la Convenția de la Strasbourg înseamnă două lucruri. În primul rând că această convenție va deveni parte din sistemul juridic al Uniunii Europene și, de fapt, va prevala în fața dreptului nostru propriu, pentru că, în domeniul drepturilor omului, convenția aceasta prevalează și va fi legea supremă pe care instituțiile europene vor trebui să o respecte. În al doilea rând, fiecare cetățean al Uniunii Europene va avea posibilitatea de a face apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, de a contesta orice hotărâre a unui organ legislativ sau orice alt organ al Uniunii Europene sau chiar de a face apel la o hotărâre a Curții de Justiție, ceea ce uh, mi se pare foarte bine. Deci, acest lucru înseamnă că toate aceste instituții, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului, trebuie ca, începând de la aderare, să respecte Convenția Europeană. Sigur că nu există uh, nicio contradicție între Cartea Europeană a Drepturilor Omului și Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului. Însă, Uh, nu același lucru se poate spune și despre Constituțiile noastre și această convenție, ceea ce nu împiedică ca statele noastre să fi fost condamnate, unele chiar în repetate rânduri, pentru încălcări ale Convenției Europene. Deci trebuie să ne pregătim să acceptăm faptul că Uniunea Europeană va fi condamnată de către Curtea de la Strasbourg fie în legătură cu regulamente, cu decizii sau chiar în legătură cu hotărâri ale curții de la Luxemburg. Cred că există posibilitatea aceasta și nu trebuie să o excludem. De aceea trebuie să uh, ne dăm seama că va trebui să facem previziuni în legătură cu necesitatea de a executa și de a implementa aceste uh, sentințe, la aceste condamnări la care va fi supusă Uniunea Europeană. Și cred că trebuie să ne gândim de la început la acest lucru. Cum vom pregăti instituțiile Uniunii Europene pentru implementarea acestor hotărâri? Pentru că executarea acestor condamnări în virtutea Cartea Europene a Drepturilor Omului nu sunt reprezentate doar de amenzi sau de compensări monetare. S-ar putea să se uh, ceară revizuirea și modificarea anumitor acte legislative, anumitor decizii sau chiar a regulamentelor sau a hotărârilor Curții Europene de Justiție. Deci, la tot, tot ce s-a spus până acum, trebuie să se adauge și această preocupare. Trebuie să ne asigurăm că suntem capabili și că suntem pregătiți să implementăm orice posibilă condamnare a Uniunii Europene de către CEDO. Onorevole Fox. Uh, thank you. Fox are cuvântul acum. Can I thank Mr.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 ameliorată. Adică nu se va schimba nimic, nu facem cumva decât să adăugăm straturi de complexitate juridică care îi vor ajuta pe colegii din domeniul juridic, dar nu vor fi benefice pentru nimeni altcineva. Sau se va ajunge la o ameliorare reală a vieții cetățenilor europeni. Nu știu și doresc să uh, fac cercetări pe această temă.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 Îmi place ideea de a avea o audiere și sper că un uh, spectru cât mai larg de opinii va fi reprezentat acolo, pentru că nu doresc să vină o gamă de experți care să spună cu toții la modul foarte savant că de fapt e foarte bine și sunt de acord cu toții. Eu cred că e bine să invităm pe toată lumea să-și dea cu părerea, pentru că altfel această audiere nu va avea niciun sens. Mulțumesc, domnule președinte, și așteptăm cu interes uh, evoluția acestei dezbateri. Mulțumesc. Reprezentantul uh, Comisiei Europene, domnul Hofmeister, a cerut cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia dorește să-i mulțumească foarte mult domnului raportor Haureghi, care a făcut o prezentare strălucită astăzi în legătură cu chestiunile tehnice legate de acest dosar. Aș dori să schițez etapele procedurale ce trebuie să fie îndeplinite uh, din punctul de vedere al Comisiei. După cum ați spus deja, domnule președinte, președintele Barroso a declarat public că aderarea Uniunii Europene la această convenție va fi o prioritate în al doilea mandat, în Comisia Barroso II. Și de aceea ne așteptăm ca această recomandare oficială să, care va fi trimisă Consiliului să fie adoptată foarte rapid după aprobarea Comisiei Barroso II. Deci, Comisia va avea ceva pregătit după 9 februarie, sperăm. În al doilea rând, în ceea ce privește negocierile, după cum știți cu toții, în cadrul tratatului de la Lisabona se prevede informarea de plină a Parlamentului, conform articolului 218 alinatul 10, și sperăm să colaborăm în acest sens cu comisia dumneavoastră. Și în ultimul rând, în legătură cu concluziile, domnul Severin și domnul Mendes de Vigo au întrebat ce se întâmplă cu ratificarea unui posibil acord de aderare. Statele membre ar trebui să îl ratifice fiecare sau nu și eu vreau să vă spun că în tratatul de la Lisabona există un dispozitiv în acest sens, la articolul 286, se spune că uh, este nevoie de o decizie a Consiliului luată în unanimitate și care trebuie mai întâi să uh, treacă prin autoritățile constituționale, adică parlamentele din statele membre, înainte de votul în Consiliu. Deci astfel sunt implicate statele membre și probabil că nu este nevoie ca la nivelul de drept internațional să se ratifice acest acord de către statele membre. Mulțumesc încă o dată foarte mult, mulțumesc domnului raportor Haureghi pentru această uh, informare pe care a făcut-o. Mulțumesc foarte mult. Bine, allora forse... Președintele, foarte bine. Poate colegul Haureghi poate dacă dorește să reacționeze ca o concluzie în încheierea acestui prim schimb de opinii. Mulțumesc. Da, domnul Haurei. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă sunt în măsură acum să răspund unor întrebări atât de numeroase și atât de punctuale, precum cele care mi-au fost adresate de colegi. Voi încerca să o fac. Însă e clar că oricum vom avea posibilitatea de a răspunde ulterior acestor întrebări și anume atunci când vom lucra pe un document concret. Voi începe cu întrebarea adresată de domnul Fox în ce privește um, punerea în aplicare a sentințelor uh, CEDO. Acestea au caracter executoriu și există un uh, Consiliu de Ministri al statelor membri, lucru prevăzut în convenție, statelor membre, lucru prevăzut în convenție, care are funcția de control a punerii în executare a sentințelor. Acum îngăduiți-mi să fac referire la un caz pe care îl cunosc bine, la Spania. În țara noastră a existat o, o speță importantă care participa, particip, care interzicea participarea politică a participarea la alegeri a grupurilor foste teroriste. Lege foarte importantă pentru Spania. Ei bine, curtea a fost de părere că această lege bueno, a, era foarte bună pentru că se referea la partidele politice apropiate sau care aveau legături cu mișcările teroriste în Spania. Dacă nu ar fi existat această sentință la, a CEDO, Spania nu ar fi fost obligată să-și modifice legislația și în legătură cu participarea uh, la viața politică și la alegerea acestor partide. Atunci, în ce privește punerea în executare a sentințelor uh, CEDO, e fără îndoială că astfel trebuie să se desfășoare lucrurile. Domnul Fox punea o altă întrebare foarte pertinentă și anume dacă noi creăm într-adevăr un sistem de protecție uh, care să vegheze dacă drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt respectate. Eu cred că aderarea UE la Convenție constituie o nouă garanție juridică a faptului că aceste drepturi fundamentale, după cum au spus deja unii antevorbitori, că respectarea drepturilor omului constituie substanța și a culturii democratice europene, este ADN-ul, este în ADN-ul acesteia și e foarte clar că este aplicabilă. Adică aș putea spune că nu put, nu se poate face, nu se poate intenta o acțiune în fața curții împotriva Uniunii Europene sau, sau într-o situație în care un stat membru aplică dreptul comunitar în interiorul granițelor sale, nu se poate face, nu se poate înainta o acțiune în fața CEDO împotriva unui stat membru sau împotriva Uniunii Europene cred că astfel dispunem de o mai mare siguranță juridică, de o mai bună protecție a drepturilor cetățenilor și aș spune de asemenea că astfel um, avem uh, la dispoziție un cadru mai bun pentru protecția drepturilor cetățenilor prin cartă, prin convenție, împreună cu Curtea de Justiție de la Luxemburg. Um, și în ce privește acțiunile uh, înaintate în fața Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Cred că domnul Daf a spus pe drept cuvânt că aici nu e vorba de o, o curte care să prezintă o a doua instanță, e vorba de o, o, o instanță specializată în exercitarea unui control cu caracter extern a respectării obligațiilor internaționale ale Uniunii Europene în ce privește punerea în aplicare a convenției la care va adera. Adică funcția esențială a curții uh, de la a instanței de la Strasbourg este aceasta pe care am menționat-o, de supraveghere externă și cred că trebuie făcută această precizare în ce privește funcționarea CEDU. Acum, o altă întrebare, uh, și anume, statele membre sau alți alte state membre, al, alți membri ai convenției care nu aparțin Uniunii Europene pot înainta acțiuni împotriva Uniunii Europene, conform articolului 33, dacă nu mă înșel, al Convenției. Cred că răspunsul este afirmativ. Sigur, un, un alt stat membru al Convenției ar putea înainta o acțiune împotriva Uniunii Europene. Eu aș face referire la faptul că nu se pot uh, înainta acțiuni reciproce înaintea uh, unei astfel de instanțe comunitare, pentru că suntem uh, membri aceiași organizații, însă conform acestei convenții am putea înainta acțiuni împotriva unui, unui stat membru al Consiliului Europei care nu este membru al Uniunii Europene și care noi considerăm că încalcă, de exemplu, libertatea de exprimare am spus uh, când am luat cuvântul prima dată, am spus că în ceea ce privește principiile tratatului de la Lisabona și în conformitate cu aceste principii, principiile de cooperare între statele membre ale Uniunii Europene, nu ne nu ne-ar permite să, să facem, să intentăm o astfel de acțiune între, sau ca un stat membru să intenteze o acțiune împotriva altui stat membru. Eu consider că nu se poate înainta o acțiune înaintea Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasburg în ce privește opt-out-ul sau pentru motive de opt-out de la această cartă. Aderarea Uniunii Europene la Convenție trebuie să se facă cu respectarea protocolului numărul 8 al Tratatului de la Lisabona și mecanismele necesare prin care se garantează faptul că recursul unor state terțe este făcut împotriva celorlalte unui alt stat membru al Convenției. Las circunstancias del protocolo y una de las... Cu alte cuvinte, aderarea Uniunii Europene trebuie să respecte prevederile protocolului și una dintre acestea este următoarea. Tratatul de la Lisabona are în vedere punerea în aplicare a protocolului 8 față de trei state membre și acest lucru nu poate fi pus sub semnul întrebării. E vorba de una din condițiile de aplicare a acestei convenții. Poate nu ser coherente con los del convenio. O lege poate să nu fie întotdeauna coerentă cu principiile convenției, dar într-adevăr e posibil ca un act de punere în aplicare din partea unui stat membru să poată face uh, uh, uh, obiectul unei acțiuni în fața curții, în fața CEDO. În exercitarea funcției acesteia de control extern, Uniunea Europeană, în calitate de membru al Convenției, trebuie să respecte aceste prevederi. Nu știu dacă am răspuns uh, exact uh, întrebării dumneavoastră, dar pot să vă spun cel puțin că Regatul Unit, care este membru al Convenției și care participă cu drepturi de pline uh, și la funcționarea curții, nu își va modifica status quo-ul pentru că Regatul Unit face parte și din Uniunea Europeană și în această calitate de membru asumă și acceptă angajamentele care decurg din aderarea Uniunii Europene la Convenție. S-a evocat aici și problema, problema protocolului numărul 14. Cred că există anumite obiecțiuni evocate aici, obiecțiuni pe care pot să le înțeleg cu siguranță. Eu consider un judecător în calitate de membru al unui stat membru, sigur, face parte uh, cu drepturi de pline din acest organism din curte, ca atare are drepturi și, și obligații, are dreptul să participe la un proces care privește uh, uh statul său de proveniență, însă nu are drept de vot într-un, în, într-un uh, atare caz. Aici uh, se aplică o prevedere a convenției. Lucru de altfel foarte logic, pentru că atunci când uh, curtea are uh, a se pronunța asupra legislației un, unui stat, um, trebuie să știe care este contextul în care a fost uh, uh, adoptată această lege, însă nu poate fi afectată independența curții aceasta trebuind totdeauna fără intervenția directă a judecătorului care aparține de acest stat național. La fel și atunci când se va ă, examina legislația europeană sau punerea în executare concretă a unor ă, anumite dispoziții în Uniunea Europeană, e bine, judecătorul care aparține ă, care unui stat membru al Uniunii Europene va participa la deliberări, la, la, la explicațiile uh, privind uh, unul sau altul din textele de lege sau o încălcare a drepturilor omului, însă mai apoi curtea va fi cea care va lua o hotărâre fără ca acest judecător european să aibă drept de vot. Acest lucru ne arată foarte clar faptul că CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu acționează în calitate de ultimă instanță a de instanță superioară Curții de Justiție, ci acțiunea sa se referă la drepturile și libertățile omului în cazul încălcării acestora și are legătură cu punerea acestora în aplicare în virtutea Convenției. Adică, Curtea de Justiție de la Luxemburg, Curtea Europeană de Justiție, va continua să, examine, să examineze uh, uh respectarea cartei și punerea sa în aplicare și când se interpretează, când există prezumția că drepturile omului uh, apărate de această carte au fost încălcate, în acest moment Curtea Europeană a Drepturilor Omului va putea fi competentă să judece un atare caz. Dar cum a spus și domnul De Vigo, nu e vorba aici de nicio contradicție. Pentru că s-a spus deja acest lucru, dispozițiile definitive ale cartei fac referire la convenție, la convenție și o, în orice caz trebuie spus aici că jurisprudența Curții Europene de uh, Curții Europene a Drepturilor Omului va permite să să fie cunoscute orientări privind aplicarea concretă a drepturilor recunoscute în carte, respectiv va fi un izvor primar de drept în ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor cartei. Aș dori de asemenea să spun președintelui că poate nu m-am exprimat bine. Eu plec de la principiul că vom adera la convenție, adică nu vom participa la adunare, la, la, la Consiliul Europei. Lucru pentru mine evident. Cu toate acestea, modul în care noi vom participa, cred eu că este unul complex, pentru că vom putea dispune de un judecător, dar nu vom participa concret la adunare. Ehm, ca și alți colegi, eu am participat, am făcut parte din Consiliul Europei în trecut și îmi uh, amintesc de modul în care sunt numiți judecătorii, deci adunarea uh, convoc acest judecător și întrebarea mea ar fi cum vom face pentru ca Uniunea Europeană să poată vota și numi un judecător pentru a exista, pentru a fi prezent acolo acest judecător european. Va trebui văzut modul în care vom rezolva această problemă, dar în orice caz Uniunea Europeană nu va participa la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Eu Consider că dacă protocolul numărul 14 se, se va adopta în cursul negocierilor pe care le vom purta cu Consiliul Europei, va trebui să se modifice convenția formulă pentru care va fi probabil nevoie. Bine, nu știu dacă va trebui elaborat un nou protocol, însă, în orice caz, va trebui să ajungem uh, la o, la o mai mare flexibilitate pentru ca acest protocol, numărul 14, semnat de uh, Duma de stat din Rusia, să fie adoptat cu toate particularitățile sale, pentru că trebuie reamintit, și insist aici, trebuie reamintit faptul că cele 27 de state membre dispun de protocoale care au fost ratificate de un anumit număr de state și unele care nu au fost ratificate, după cum a spus reprezentantul Comisiei pe drept cuvânt. Va trebui examinată cum stă situația în întreaga Europa, în toate statele Uniunii și va trebui să vedem care anume protocoale vor fi reluate când uh, toate statele vor adera la convenție. E vorba, eu cred că vor fi negocieri complexe și îndelungate, însă așa trebuie procedat, pentru că Tratatul de la Lisabona spune foarte clar că trebuie respectate modurile de aderare ale fiecărui stat membru la convenție și trebuie de asemenea respectate constrângerile respectiv absența de noi competențe. Articolul 2 al protocolului numărul 8 al Tratatului la Lisabona indică faptul că aderarea Uniunii la Convenție nu trebuie să aibă incidență asupra situației statelor membre și a modului în care uh, acestea au aderat și uh, nici asupra protocolelor acestora sau asupra anumitor excepții care privesc anumite state membre cu circumstanțe împrejurări deosebite. Dar nici aceste uh, împrejurări deosebite ale statelor membre nu au incidență asupra situației juridice a Uniunii Europene uh, față de această convenție. Din păcate nu pot aici să răspund uh, tuturor întrebărilor, dar uh, iată, Uh, este un vast subiect de reflexie și cred că atunci când voi prezenta acest uh, document, uh, proiectul meu de raport, vom avea ocazia să discutăm mai în detaliu. Însă, în orice caz, vă mulțumesc pentru contribuțiile aduse activității mele. Sigur că voi ține cont de ele și voi, o voi face la elaborarea acestui document. Președintele, da, sigur că ar trebui să stabilim și un calendar, dar înainte dau cuvântul din nou colegului Mendes de Vigo. No, por decir, por no dejar en el aire una cosa que ha quedado en el debate. Să nu lăsăm nediscutat ceva ceea ce s-a abordat nu există posibilitate de opt-out de la Carta Drepturilor Fundamentale. Aceasta este valabilă pentru toate cele 27 membre ale Uniunii Europene. Ce există pentru trei state membre este o referire la interpretarea cartei, la modul în care este ea aplicată. Nu există opt-out derogări de la această cartă. Mulțumesc! Președintele, spuneam că acum se pune problema calendarului, calendarului, pentru că, după cum am mai spus, intenția ar fi cea să avem o influență asupra acțiunii Comisiei față de Consiliu, deci trebuie să acționăm cât mai repede și să organizăm și o audiere. Deci, um, împreună cu coordonatorii, vom lua o hotărâre, însă eu aș dori să facem astfel încât raportul domnului Haureghi să poată fi votată până în luna aprilie. 7 aprilie, mai precis. Pentru că astfel am putea organiza audierea pe data de 17 ma- uh, martie. Deci 17 martie audiere și vot final 7 aprilie. Un document care poate fi modificat, sigur, dar măcar să avem un document scris până în data de 2 februarie măcar o, un proiect pe care să lucrăm. Sigur, uh, trebuie să acționăm foarte rapid, dar uh, asta cred că este singurul, singura cale. Dacă raportorul e de acord, dacă nu există alte observații, haideți să încercăm să respectăm acest calendar și acum trecem la punctul numărul 5 al ordinii de zi. Propunere de regulament al Parlamentului European privind normele detaliate ale exercitării dreptului de anchetă al Parlamentului European. Raportor este domnul David Martin. Dacă este de față, da. Nu vă văzusem, domnule Martin, așadar mă grăbesc să vă dau cuvântul ca să nu mai pierdem timp. Um, vă mulțumesc, domnule președinte. Vestea bună este că, este, că ar trebui să fie mult mai ușor comparativ cu subiectul anterior să găsim un compromis. Uh, mai greu va fi să cădem de acord cu celelalte instituții. Dar să vă fac o scurtă prezentare. Parlamentul European a primit dreptul de a Uh, dreptul de anchetă pentru prima oară prin tratatul de la Maastricht și cel de la Nisa pentru a ancheta um, încălcări ale implementării dreptului comunitar. Nu uh, s-au prevăzut în tratate informații foarte clare cu privire la modul în care se va exercita acest drept de anchetă, acest lucru urmând să facă obiectul unui uh, Uh, acord interinstituțional. Imediat după tratatul de la Maastricht, în 1992, Parlamentul a început să lucreze la, ace- la un proiect pentru acest tip de acord. Um, în 95 s-a încercat adoptarea acestor uh, reguli uh, și trebuie să vă spun că nu m-ar mira să ne ia iarăși trei luni pentru trei ani pentru a reuși să adoptăm noile reguli. avem uh, numai un număr limitat de uh, limbi uh, în care este furnizat acest, uh, acest document. Ei bine, de-a de lungul activității Parlamentului am avut mai de trei ore astfel de uh, anchete, odată cu privire la boala vaccine bune, um, și în încă două situații. Odată în legătură cu zahărul și cu criza din acest uh, domeniu. Iată, așadar, la, este clar că la ora actuală dreptul de anchetă și posibilitatea de aplicare a acesteia este unul limitat sau au existat probleme uh, în aceste um, comisii uh, cu privire la viața echitabilă? Uh, cu privire la, deci, uh, Comisia Equitable Life, au existat așadar probleme aici. Acest, uh, acest comitet a, um, deci în urma acestei uh, situații s-a ajuns la concluzia că parlamentele naționale uh, sunt um, mai în, um, în, sunt mai potrivite pentru a exercita astfel de uh, pentru a face astfel de anchete. De ce așadar încercăm să schimbăm regulile acum? E bine, pentru că tratatul de la Lisabona schimbă procedura uh, pentru dreptul de anchetă. Este vorba de articolul 226 uh, care spune că normele detaliate vor fi uh, stabilite de către Parlamentul European prin intermediul uh, reglementărilor și prin propriile sale proceduri după acordul Consiliului și al Comisiei. Acum, așadar, avem dreptul de inițiativă. Vestea bună este așadar că avem dreptul de inițiativă, vestea proastă este că avem în continuare nevoie de acordul Comisiei și al Consiliului. Încă un motiv pentru a acționa acum este acela că puterile uh, mediatorului european sunt mult mai mari acum uh, decât uh, puterile Comisiei de Anchetă a Parlamentului European. Nu pare să fie uh, corect ca o comisie a Parlamentului European să aibă mai puține uh, competențe decât mediatorul european. În ceea ce privește procedura, e bine, pentru că avem drept de inițiativă, eu propun să utilizăm regula 41 din regulamentul de procedură, cea care se referă la puterea de inițiativă oferite de către tratate. Eu propun că, ca, uh, având în vedere faptul că procedura s-a schimbat, să nu modificăm regulile existente, ci să creăm un text nou. Ar trebui să, uh, practic, reformulăm întregile uh, toate aceste reglementări și nu numai să le modificăm. Și știm așadar că avem nevoie de uh, acordul Comisiei și a Consiliului. Așadar, în primul rând ar trebui să avem un raport în Parlament, să îl uh, trimitem Consiliului și Comisiei și apoi să încercăm să ajungem la un consens pentru ca la final să ajungem la un vot în plenară cu privire la aceste noi reglementări. Există trei domenii pe care trebuie să ne concentrăm. Mai exact, în primul rând, accesul la documente. După cum am spus, cred că aici cel mai uh, simplu ar fi să spunem că Parlamentul are același uh, drept de acces la documente precum mediatorul european. Apoi, uh, un domeniu ar fi uh, audierea martorilor, Aici, uh, din nou, ar trebui uh, îmbunătățită situația pentru că la uh, Comisia Equitable Life s-a observat că martorii nu au fost audiați după cum ar fi trebuit. Apoi, cred că ar trebui extinse competențele. Cred că am putea să avem, ar trebui să avem competențele unei instanțe naționale în timpul uh, anchetei pe care teoretic am, uh, am uh, exercita-o. Nu am avea dreptul să impunem sancțiuni cetățenilor statelor membre, dar cred că Comisia de Anchetă a Parlamentului European ar trebui să uh, aibă competența și posibilitatea de a, ajung, de a avea acces la informații și de a uh, ancheta precum o uh, instanță la nivel național. În ceea ce privește programul, ca um, ar, aș vrea pentru uh, martie să produc uh, o propunere de raport pentru 17-18 martie, să intrăm în negocieri spre toamnă, după ce uh, la începutul verii va fi fost discutat acest text în plenară. Anticipez negocieri foarte dure cu Consiliul, cu toate că nu cred că în Parlament va fi dificil să ajungem la un compromis. Mulțumesc, spune președintele, dacă cineva dorește să ia cuvântul. Nu. No. Allora, ce la Nu, e bine, propun să continuăm de această discuție pe data de 17 martie, când ne veți putea prezenta un document scris, deci 17 martie. Așa rămâne hotărât. Și acum ne vom referi la supravegherea uh, sistemului financiar cu patru puncte de pe ordinea de zi, pentru că avem patru avize care primesc patru propuneri de lege pentru o mai bună supraveghere, supraveghere a dezvoltării piețelor financiare. Sigur, e de competența Comisiei Econ acest subiect, însă uh, aceste patru organisme de supraveghere au implicații cu caracter uh, uh, constituțional, doar așa încât și noi avem un aviz de exprimat. sunt patru rapoarte însă este aceeași problemă, astfel încât raportorul este același și este vorba de domnul Inigo Mendes de Vigo, pe care rog să fac o introducere. E vorba, deci, de autonomia, responsabilitatea politică a organelor de supraveghere, a rolului lor instituțional și, până la urmă, a, de puterile atribuite fiecărui organism și compatibilitatea acestora cu Tratatul de Lisabona. Vă rog, domnule Mendez de Vigo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul acestui mandat, un prieten mi-a spus că Comisia AFCO va avea probabil puțin de lucru în timpul mandatului acestuia, dat fiindcă obiectivul nostru principal, tratatul constituțional, tratatul de la Lisabona, fusese uh, adus la bun sfârșit, ca să zic așa. Și că, cred că a greșit și că dezbaterea noastră arată că uh, a Așa este. Iată, am avut mai întâi o dezbatere foarte aprinsă în legătură cu drepturile omului și cea de-a doua chestiune foarte importantă o vom discuta acum. Se referă la noile norme europene de supraveghere financiară. Este o chestiune de ordin juridic, juridic sau politic, chiar dacă se referă la instituții financiare, economice și financiare. Domnule președinte, este vorba aici de un subiect extrem de complex. am numit un, a fost numit un singur raportor și am avut anumite dubii la început, pentru că am crezut că poate ar fi mai bine să avem câte un raportor pentru fiecare nouă autoritate creată. Însă Comisia AFCO a considerat că aceasta ar fi fost o mare greșeală, pentru că autoritățile și mai ales microautoritățile sunt de fapt unele și aceleași. Deci nu ar fi avut rost să avem mai mulți raportori. Domnule președinte, aș dori să vă prezint pe scurt punctele esențiale. Este vorba de niște rapoarte ale Comisiei ECON, care a numit mai mulți raportori. Pentru Autoritatea Bancară Europeană, domnul Garcia Margallo, pentru supravegherea macroprudențială, doamna Goulart, domnul Gigold pentru Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și domnul Skinner pentru Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale. Domnule președinte, suntem, deci, confruntați cu o propunere a Comisiei Europene. Aceasta a fost făcută anul trecut, în septembrie, și reprezintă o reacție la criza financiară și la necesitatea uh, de a se evita ceea ce s-a întâmplat atunci, de a evita repetarea aceluiași lucru pe viitor. Propunerile Comisiei dau dovadă de o voință politi politică clară de a schimba foaia. Iată o etapă în cadrul căreia supravegherea uh, piețelor financiare ținea numai de autoritățile naționale, iar supravegherea uh, internațională se baza pe benchmarking, pe bune practici, pe metoda deschisă de coordonare și așa mai departe, ceea ce nu a funcționat. Și uh, de aceea Comisia și Consiliul, Consiliul European sub președinția domnului Sarkozy, au uh, dat un impuls de uh, legiferare în acest domeniu. Și deci avem uh, patru regulamente ale Parlamentului European și ale Consiliului. Este vorba de niște texte legislative și de decizia Consiliului care trebuie să fie aprobată de Parlament prin aviz conform. Era vorba de răspunsul la criza economică și financiară și de crearea unui sistem european de supraveghere financiară. Este vorba de SESF. E vorba de o decizie și nu de un regulament care vizează crearea unui Consiliu European al riscului sistemic, pe de-o parte, un comitet european pentru riscuri sistemice și, pe de altă parte, crearea unei supravegheri macroprudențiale și microprudențiale. Adică avem o autoritate europeană a uh, valorilor mobiliare și piețe, una pentru asigurări și pensii ocupaționale și o autoritate bancară europeană. Domnule președinte, mi s-a părut util, util să folosesc PowerPoint-urile, pentru că uneori e mai greu să explici doar prin vorbe. Unele lucruri, iată, însă că pe ecran putem vedea relația dintre toate elementele sistemului. CERS se bazează pe sistemul european de supraveghere financiară. După cum vedeți, există aici două sensuri. Am vorbit despre autoritățile naționale de supraveghere financiară care există deja și care vor continua să-și exercite o funcție primordială în acest domeniu. Competența primordială a supravegherii financiare se face la nivelul autorităților naționale elementul de inovație este reprezentat de autoritățile europene de supraveghere. Și acestea sunt uh, cele trei pe care le-am menționat deja. Cu ce se ocupă aceste autorități europene de supraveghere? Acestea înlocuiesc comitetele de supraveghere preexistente. Ele trebuie să elaboreze standarde tehnice, să uh, supravegheze aplicarea coerentă a dreptului european și să rezolve diferențele existente și, în cele din urmă, să intervină în situații de urgență. Printre competențele acestor uh, Autorității Europene de Supraveghere, se vorbește mai întâi despre realizarea de standarde tehnice, de norme tehnice. În acest domeniu, autoritățile europene trebuie să consulte sectoarele vizate, întreprinderi, sectorul financiar, Și după această fază de consultare are loc adoptarea normei tehnice. Însă elaborarea acestui document nu este de resortul autorității respective, ci de al Comisiei Europene, care prin tratat are această competență. Și ce se întâmplă? Se poate ca Comisia să accepte propunerea Autorității Europene de Supraveghere, o adoptare totală, și atunci se ajunge la un regulament sau la o decizie a Comisiei care se publică în jurnalul oficial al comunităților europene. Dar ce se întâmplă dacă Comisia Europeană nu este de acord cu propunerea Autorității Europene de Supraveghere? Eu cred că aici situația nu este prea clară și aici apar primele dubii. Dacă există o adoptare parțială sau o modificare, propunerea comisiei trebuie să își motiveze această modificare față de autoritatea respectivă dar vreau să las deschisă această temă pentru că eu cred că chestiunea merită să reflectăm la ea pentru a pune la punct această procedură. Trecem la următoarea imagine. Aici este vorba de misiunea și de competențele autorităților financiare. Este vorba de o aplicare coerentă a dreptului comunitar. Care sunt situațiile la care ne gândim aici? Este vorba de cazul în care o autoritate națională pune în aplicare în mod greșit dreptul comunitar. Autoritatea Europeană de Supraveghere poate atunci să atrag atenția autorității naționale asupra acestei aplicări greșite și ca autoritatea națională să accepte interpretarea autorității europene, dar se poate și ca autoritatea națională să nu fie de acord cu autoritatea europeană. Și atunci autoritatea europeană poate să emită o recomandare adresată autorității naționale. Autoritatea națională poate să o accepte sau să o respingă. Și ce se întâmplă dacă autoritatea națională respinge recomandarea autorității europene? atunci se ajunge la o decizie a Comisiei Europene pe această temă. Deci, autoritatea națională poate fie să o accepte și, în acest caz, procedura se încheie sau poate să o respingă. Și se poate ca, și propunerea Comisiei prevede, de fapt, acest fapt, ca autoritatea europeană să aibă posibilitatea de a adresa decizii individuale actorilor de pe piețele financiare. Intervențiile de urgență, articolul 10. Este vorba despre riscul de uh, perturbare gravă a stabilității financiare. Comisia este competentă și deci poate să emită o decizie destinată Autorității Europene de Supraveghere. Autoritățile europene pot să adopte decizii referitoare la autoritățile naționale. Și ce se întâmplă dacă autoritatea națională acceptă această recomandare și se conformează? Nu sunt probleme, dar dacă nu o acceptă, Autoritatea Europeană de Supraveghere poate să emită recomandări destinate actorilor de pe piața financiară. Și, în cele din urmă, în al patrulea rând, articolul 11, rezol rezolvarea diferențelor existente. Este vorba de coordonare în luarea de decizii comună între diferitele autorități naționale. În acest caz, Autoritatea Europeană de Supraveghere poate să își ofere ajutorul și în cazul unui dezacord poate să stabilească un termen pentru ca, pentru ca autorități, până la care autoritățile naționale să se pună de acord. Dacă nu se ajunge la un acord în termenul respectiv, Autoritatea Europeană de Supraveghere poate să ia o decizie în legătură cu autoritățile naționale și să le o adreseze. Dacă autoritățile naționale o resping, autoritatea europeană poate să ia o decizie care să se refere la respectivele instituții financiare, cele implicate în decizie. Am încercat aici să vă prezint toate acestea printr-un grafic, un tabel pe care îl aveți în față pe ecran, pentru că mi se pare mai simplu așa. Este vorba de situații în care se creează o autoritate europeană de supraveghere și există mai multe proceduri care permit punerea în aplicare a deciziilor la de către autoritățile naționale de supraveghere. Acestea sunt primele responsabile și apoi aceste decizii se adresează și operatorilor financiari de pe piețe. Este vorba de propunerea Comisiei. Acesta este cadrul general al propunerii Comisiei. Și cred că, oricum ar fi, mai rămân anumite chestiuni nerezolvate. Și aș dori să mă refer la acestea. Poate că prima prezentare pe care am făcut-o acum a fost cam complicată, dar eu cred că cel mai simplu mod de a o prezenta a fost acesta pe care l-am folosit eu. Însă, întrebarea este unde se oprește competența Comisiei în acest domeniu. În caz de conflict între autorități, autoritățile europene de supraveghere și Comisia Europeană, cum se poate rezolva acest conflict? Comisia Europeană, în propunerea sa, spune că dacă există un conflict, ea, Comisia Europeană, explică motivele pentru care a adoptat o decizie diferită de cea preconizată de către Autoritatea Europeană de Supraveghere. În mod evident, aici predomină decizia Comisiei și considerăm că responsabilitatea democratică ne cere să facem în așa fel încât instituțiile europene să adopte un alt fel de intervenție. Și, domnule președinte, aici aș avea eu o întrebare juridică care mi se pare importantă și care se referă la toate aceste puncte rămase în suspans după aplica, punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona. Și am să revin la ceea ce am spus în introducere. Tratatul de la Lisabona a fost adoptat, dar mai rămâne să vedem și care va fi evoluția sa ulterioară. Și sunt mai multe decizii pe care nu știm cum să le adoptăm. Sunt decizii în legătură cu care nu avem orientări clare. Aș vrea să spun că aceste competențe care au fost delegate de către Comisia Autorităților Europene de Supraveghere nu sunt de natură juridică, este vorba de acte delegate conform articolului 295 din tratat și articolul 298. În funcție de decizie și de răspunsul pe care îl vom da noi, se vede clar că participarea colegiuitorilor a celor care au optat pentru această delegare de competențe de către comisie, ar trebui să se vorbească de o revocare a unei delegări care a fost acordată Comisiei de către Parlamentul European și de către Consiliu. De exemplu, în legătură cu aceste autorități europene de supraveghere, în exercitarea funcțiunilor, în exercițiul funcțiunii. Nu trebuie să uităm că e vorba de autorități care influențează operatorii financiari, deci e vorba de chestiuni foarte dificile, foarte sensibile pe piața internă. Și deci cum putem menține această transparență indispensabilă și cum putem să nu divulgăm anumite informații delicate? Cred în cele din urmă că, în ceea ce privește această structură generală, acest ansamblu de autorități de supraveghere pe care îl creăm, cred, domnule președinte, că trebuie să garantăm competențele Parlamentului European. Care este, de fapt, participarea Parlamentului European? Care este responsabilitatea sa? Și cum anume ne vom exercita aceste competențe? Iată, domnule președinte, despre ce este vorba de un schimb de opinii. Asta aveam eu intenția să fac aici. Doream să mă concentrez pe articolele eh, cele mai importante, în număr de patru. Sunt altele mult mai eh, clare în legătură cu uh, alcătuirea acestor autorități. Însă cred că acolo nu există controverse. În schimb, aceste puncte sunt controversate, pentru că este vorba de chestiuni ce influențează competențele diferitelor instituții și relațiile interinstituționale. Domnule președinte, vă stau la dispoziție, doresc să ascult punctele de vedere ale membrilor comisiei noastre pentru a reuși în curând să vă prezint un document referitor la diferitele idei menționate astăzi aici, care ar putea să ducă foarte rapid la găsirea unei soluții concrete. Fără să uităm că dacă doriți ca această soluție să fie viabilă și eficace, va trebui să folosim procedura de coordonare cu Comisia Econ. Pentru că nu trebuie să acționăm ca un electron liber care face tot felul de planificări economice și financiare și uh, Trebuie să găsim, în schimb, soluția practică și teoretică cea mai bună și cea mai transparentă în legătură cu aceste dosare. Trebuie să avem un ansamblu juridic bazat pe logică și rezonabil. Deci trebuie să cooperăm cu cei cinci raportori de la Comisia Econ. Mulțumesc. Sunt cinci raportori din partea Econ, da? Dar noi avem patru avizuri. Și la Econ sunt cinci raportori. E o problemă legată de cifre, domnul De Vigo. Eu cred că dumneavoastră nu a ținut cont Există și această supraveghere macroprudențială a sistemului financiar. Dumneavoastră ați pus în comun două asemenea uh, organisme. Nu, dar cred că sunt patru până la urmă. Pentru că sunt două incluse. E vorba de sub, supravegherea macroprudențială și Comitetul pentru Riscuri Sistemice. Dar e aceeași raportare. Deci sunt cinci decizii, dar patru raportori până la urmă. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru uh, cum ați prezentat acest uh, uh, acest material complex. Sigur, trebuie să veniți și cu un document scris pentru a putea face un aviz uh, corespunzător. A cerut cuvântul domnul Messerschmidt. Ehm, eh, În primul rând, vă mulțumesc pentru această prezentare foarte bună, atât din punct de vedere vizual, cât și din punct de vedere al conținutului. Mi-am petrecut o mare parte a weekendului uh, parcurgând aceste materiale pentru a-mi da seama cam uh, cu ce ne confruntăm. Deci vă mulțumesc pentru această prezentare. Cum ați spus și dumneavoastră, domnule De Vigo, există o serie de aspecte care mai trebuie clarificate. Ce mă întreb eu, de exemplu, este de ce aceste noi uh, Uh, organizații nu sunt definite ca personalități juridice. Mie mi se pare decisiv ca atunci când și dacă vrem să uh, evităm o nouă criză financiară, să putem avea cât se poate de multă încredere în aceste instituții. E, ar fi punctul de cotitură care să asigure că o criză ca cea de astăzi Uh, nu se va mai repeta. Înainte ca piețele și oamenii să aibă încredere în aceste noi instituții, ele trebuie să poată să își asume, să își asume răspundere. Și în acest caz, ele trebuie să aibă personalitate juridică. Apoi se pune problema în ce măsură plângerile uh, către autoritățile naționale de supraveghere uh, trebuie să fie publice. De ce nu se pornește de la premisa că totul este public, cu excepția situațiilor în care este absolut necesar să nu fie? Dacă nu avem încredere pe piața financiară în negocierile care se duc și în Și, bineînțeles, um, trebuie să existe uh, situații în care există confidențialitate, dar ca punct de pornire, ca principiu ar trebui să uh, ca acestea să fie publice. Apoi, în ceea ce privește raportul de putere între autoritățile Uh, și măsurile de control de la nivel național și de la nivel european. Mi se pare foarte important ca aceste noi instituții să, aib să aibă o poziție cât se poate de puternică. Ele trebuie să poată avea acces direct la informațiile uh, de la autoritățile uh, de la nivel național. Nu se poate ca instituțiile europene să uh, Um, ceară, să trebuiască să roage pe cineva să le ofere informațiile. Instituțiile, aceste instituții și organizații europene trebuie să aibă acces automat la um, autoritățile supraveg de supraveghere de la nivel național. În ceea ce privește normele pe care le-ați menționat, de asemenea, în um, prezentarea dumneavoastră PowerPoint, spuneți că mm, Comisia Executivă și Comisia uh, Comitetul Executiv și Comisia trebuie să coopereze. Dar ce drepturi are Parlamentul? Este clar că nu sunt uh, prezente numai uh, autoritățile de supraveghere și uh, Comisia. În țara mea, de exemplu, nu am putea înțelege cum ar putea fi negociate aceste norme fără ca Parlamentul și Consiliul să fie și ele incluse. Am mari rețineri la această propunere în ceea ce privește procedura de intermediere care s-a creat. Și anume aceea, acea prevedere care uh, presupune ca um, Autoritatea Europeană de Supraveghere să poată intermedia când există un conflict între două state membre. Mi se pare foarte încet. Am văzut cum s-au prăbușit uh, instituții financiare într-o săptămână. Nu se poate să avem o procedură atât de lungă, să avem o instanță de apel și apoi să existe o mediere. Totul trebuie să se întâmple mult mai rapid. Aici, așadar, am mari rețineri. Avem Autoritatea Europeană de, supraveghe- de Supraveghere, care emite liniile directoare, care uh, ia deciziile. Trebuie să avem încredere în această instituție și în capacitatea ei de a se asigura că piețele funcționează. Cred de asemenea că ar trebui să um, utilizăm și bunele practici din țări terțe, din Elveția, din China, din Statele Unite, pentru a avea o mai mare, uh, o mai largă uh, posibilitate de referințe. În plus, cred că ar trebui să avem proceduri cât se poate de clare și posibilitatea de a lua decizii cât mai rapid și, în plus, să avem instituții cât se poate de puternice. Deciziile trebuie să poată fi independente de statele membre. În ceea ce privește modul de a vota în aceste instituții, se urmează poziția Consiliului, aici unde votează statele membre. Pe de o parte se spune că deciziile trebuie să fie independente de interese naționale, dar nu putem avea dar nu se alege un sistem ca la Banca Centrală Europeană în care fiecare stat membru are un vot. Așa ar fi de fapt firesc. Dacă interesele naționale nu trebuie să joace niciun uh, rol, atunci fiecare țară ar trebui să aibă un vot nu uh, statele mai mari să aibă mai multe voturi. Ați uh, lucrat foarte bine la elaborarea acestui raport, dar eu cred că mai trebuie să uh, facem multe progrese. Cu mare plăcere uh, vă voi sprijini în acest demers. Mulțumesc pentru această ofertă de colaborare. Acum are cuvântul colegul Fahofstadt. Meneer de voorzitter, eerst en vooral uh, zou ik meneer Mendes de Vigo willen bedanken, uiteraard, voor zijn eh, eerste verslag. En, en ook... Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc colegului Mendes de Vigo pentru primul său raport. Și vreau să vă spun că, după părerea mea, este foarte bine că avem un singur raportor pentru aceste patru propuneri. așa, cu un singur raportor, putem să discutăm despre structura globală. Dacă am fi avut patru raportori, ar fi fost vorba de patru capitole diferite. Sigur că sunt patru, patru capitole diferite, însă ele alcătuiesc un ansamblu unic și Comisia a ales o anumită procedură pentru aceste propuneri. La Comisia Econ sunt patru raportori, e normal. Și propunerile Comisiei au fost uh, înaintate Comisiei CON, iar ei au ales patru raportori, deoarece au considerat că aceste noi autorități de uh, supraveghere trebuie să fie formate din patru elemente. Trei elemente se referă la aspectele microeconomice și cel al patrulea la aspectul mai general. Cred că trebuie acum să uh, evaluăm fondul acestor propuneri. Eu cred că fondul trebuie să fie discutat la Comisia Econ. Cei de acolo cunosc implicațiile economice și financiare, nu e treaba noastră să ne amestecăm. Și cred că la Comisia Econ există și juriști, ca și noi, și nici nu e așa de greu să fii jurist. Domnule președinte, cred că acum uh, discutăm despre aspectele instituționale și juridice ale propunerii care ne este prezentată. Și, repet, propunerile par a fi o mare noutate, dar de fapt nu sunt. De fapt, cele trei autorități pentru domeniul microprudențial nu reprezintă decât continuarea concluziilor grupului Lamfalusi, care s-a ocupat anul trecut de acest subiect. Grupul Lanfalusi exista și iată că acum a devenit o realitate juridică, a devenit agenție. Și cred că este foarte bine că influența acestui grup este mai mare și pe lângă aspectul microprudențial, mai există și o agenție care trebuie să se ocupe de riscurile sistemice ale pieței financiare. Ceea ce nu este neapărat nou. Marile instituții financiare, băncile, casele de economii, fondurile de pensie, asigurări, asigurările, toate acestea uh, rămân de competența autorităților naționale, cum se întâmpla și în trecut. Însă, în legătură cu autoritățile transfrontaliere, sunt cam 30-40 de bănci, nu mai multe. Cred că ar trebui să fie însă incluse mai multe, pentru că sectorul financiar este foarte important, dar, cum spuneam, 30-40 de bănci sunt vizate, fonduri de asigurări transfrontaliere și câteva case de asigurări și acestea vor face obiectul activității noii structuri. Aș mai vrea să mai adaug ceva, ultimul lucru pe care vreau să-l spun în introducere. Toate acestea nu au fost încă discutate la ECON. Cei patru raportori provin din patru grupuri politice diferite și nu este o întâmplare. Acești patru raportori discută între ei pentru a vedea dacă aceste propuneri merg suficient de departe și se zvonește că unul dintre raportori nu este mulțumit. De șase luni suntem în criză, acum situația a evoluat și deci dorim ca uh, ambițiile să fie mai mari. Iar noul președinte al Comisiei, domnul Barroso, a spus la Parlament și în afara Parlamentului că trebuie să fim atenți și că propunerile sale sunt atacate la Ecofin, așa s-a întâmplat în decembrie, mai ales în legătură cu cele trei subiecte ce țin de aspectul microprudențial. Și el a lansat un semnal de alarmă spunând că se bazează pe Parlament pentru a restabili ordinea și pentru a face propuneri mai ambițioase. Este deci o poziție cam bizară Domnul Mendez de Vigo trebuie să redacteze avize pentru Comisia Econ, dar la Comisia Econ încă nu s-a ajuns la un acord nici măcar în legătură cu conținutul propunerilor. Și cred în orice caz că cei patru raportori care au poziții comune în legătură cu sistemul european de supraveghere financiară, au criticat Ecofin ca fiind insuficient de ambițios și doresc să meargă mai departe în legătură cu textul propunerii. Și atunci comisia noastră ar putea să joace un rol important pentru că uh, putem face recomandări pentru acești patru raportori și pentru Comisia Econ, pentru că și lor s-ar putea să li se ceară să facă propuneri mai ambițioase decât cele pe care le avem acum în fața ochilor. Mm, să nu credeți că noi nu avem nimic de spus. Noi trebuie să dăm un aviz juridic și instituțional, însă avizul nostru poate să-i ajute pe cei patru raportori de la Econ să ajungă la un document mai ambițios decât uh, cel de până acum. Ce înseamnă, de fapt, o orientare mai ambițioasă? În viitor, în Europa, vom avea 31 de instanțe care se vor ocupa de supravegherea financiară. Cele 27 de nivel național, una macroprudențială și 3 microprudențiale, în total 31. Și aveți grijă, Statele Unite uh, sunt la 55 sau 60, deci ne depășesc. Ei au 55, 50 de instanțe la nivel de state federale și apoi mai au altele de nivel național, ceea ce duce la un total de 55 sau 60 de instituții implicate. Eu și grupul meu suntem de opinia că trebuie să ne îndreptăm mai degrabă pentru o menținere a autorităților naționale care se ocupă de instituțiile ce activează strict pe piețele naționale și pentru Uniunea Europeană ar fi mai bine să avem o singură instituție și nu patru. O instituție care să se ocupe și de micro și de macro prudențial. Eu cred că există o diferență între micro și macro prudențial. Nivelul macro prudențial permite determinarea riscurilor sistemice, însă trebuie să se bazeze tot pe informațiile venite de la nivel microprudențial nu din întâmplare, se constată un fel de uh, creare a unei bule financiare care se tot dezvoltă, pentru că nu s-a ținut cont de nivelul microprudențial. Deci, în primul rând, cele două nivele, niveluri trebuie să se coordoneze și apoi trebuie să se facă o diferență între cele două. Pe de o parte băncile, de cealaltă parte fondurile de pensii și asigurările băncile concurează fondurile de pensii. Pentru că fondurile de pensii și asigurările investesc de fapt în exact aceleași produse ca și băncile și deci produsele trebuie controlate, ceea ce e valabil și pentru bănci și asigurări și fonduri de pensii. Eu sunt înscris la cel mai mare fond de pensii european, sunt vicepreședinte al Consiliului Comisarilor din țările de jos și vorbim constant de concurența dintre bănci și uh, asiguratori. Însă, pe viitor, controlul se va face altfel. Și cred că aici trebuie să ne exprimăm foarte clar punctul de vedere. Pentru că avem, pe de-o parte, agențiile microprudențiale, organismele care se ocupă de bănci, de piețe, de asigurări și de fondurile de pensii, și acești, acestea vor avea uh, răspundere juridică și deci personalitate juridică. Însă, în propunere se spune că pot să fie controlate de fapt de comisie. Deci, pe mine mă interesează dacă au sau nu au de fapt personalitate juridică, pentru că se pare că uh, comisia poate să le controleze deciziile. Însă, controlul macroprudențial care este legat de Banca Centrală Europeană este efectuat de o agenție, o autoritate care poate să fie ă, depășită de statele membre și anume de Consiliu în formația bugetară. Și deci avem chiar și aici o problemă. Cu alte cuvinte, este posibil să se acorde toate competențele agențiilor, pentru domeniul macro și microprudențial și cu toate acestea până la urmă să fie Comisia într-unul din cazuri și statele membre în celălalt caz și în cele din urmă Consiliul cei care au ultima decizie în privința consecințelor bugetare, adică, de fapt, a consecințelor bugetare pentru statele membre. Până la urmă se uh, încalcă competențele statelor membre. Trebuie să examinăm această chestiune. În al doilea rând, cred că nu ar fi rău dacă comisia noastră s-ar referi și la chestiunea eficacității, pentru că sunt trei autorități de nivel microprudențial și se propune ca dacă ele nu sunt de acord între ele, să existe un comitet umbrelă care să se întrunească pentru a arbitra aceste uh, neînțelegeri. Pentru bănci există un aviz microprudențial, mai este o altă autoritate care se ocupă de asigurări și tot așa. Deci, ar exista un fel de cu comitet care să supravegheze toate aceste trei autorități. Eu aș vrea să știu cât este de fapt de eficient acest sistem. Eu aș dori ca AFCO să își dea avizul cu privire la eficacitatea juridică a acestor proceduri. De ce să nu existe o singură agenție cu un departament macroprudențial, unul microprudențial și în acesta microprudențial să intre fondurile, băncile și asigurările? În Franța, în Europa, mă scuzați, sunt trei centre financiare, Paris, Frankfurt și Londra, și trebuie să se țină cont de aceste trei piețe. Trebuie să-și găsească toate locul la această agenție. Dar noi, Comisia AFCO, putem să dăm un aviz Comisiei Econ să spunem că nu este eficient, că trebuie să se evite existența acestui comitet de supraveghere care să joace rolul de arbitru și să existe o singură agenție cu diferite departamente care să lucreze în cadrul unei singure structuri. La fel și pentru domeniul macroprudențial. Să fie un sector legat direct de Banca Centrală Europeană. Și în ultimul rând, rolul Parlamentului European cum se poate el defini pe viitor? Mi se pare că ar fi nevoie de cel puțin un raport anual, așa cum se întâmplă în fiecare stat membru. Un raport efectuat de către aceste agenții pentru Parlamentul European, acesta este un minim. În fiecare an să se facă o evaluare anuală a activității realizate de aceste noi structuri financiare. Domnule președinte, în încheiere, cred că am putea prezenta două avize. 1. Să aflăm dacă aceste instanțe pot să aibă personalitate juridică și, dacă da, de ce deciziile sunt până la urmă luate în final la comisie sau contestate de comisie și chiar de Consiliu. Acesta este primul punct care, pe care trebuie să-l spunem în avizul nostru și cred, în al doilea rând, că trebuie să facem și o recomandare, să spunem, iată, voi creați tot felul de autorități cu personalități juridice diferite și noi suntem, până la urmă, obligați să creăm un mecanism care să arbitreze diferendele de opinii și să spunem că noi, AFCO, dăm sfatul de a se crea o singură autoritate de supraveghere financiară în care să se regăsească diferitele elemente de departamente care să gestioneze diferitele domenii, însă cu o singură personalitate juridică. Vă mulțumesc! Grazie lei! Mulțumesc, spune președintele. Sigur că raportorul a luat notă de sugestiile noastre și dau cuvântul uh, domnului Aureghi. Mulțumesc, domnule președinte. După luarea de cuvânt a domnului Hofstadt, um, îmi dau seama că iată că ne confruntăm cu mai multe probleme decât, uh, decât ne-am fi așteptat într-adevăr, dacă facem o propunere diferită față de cea a Econ, nu știu în ce măsură Comisia Econ va putea admite ca punctul nostru de vedere să depășească intenția cu care era elaborată avizul nostru, după cum spunea antevorbitorul meu Um, pot să spun că acesta a făcut propuneri foarte rezonabile, dar uh, eu m-aș întreba dacă Comisia și Uniunea Europeană în general și-a definit modelul de intervenție în funcție de acest nou plan elaborat în urma crizei financiare care are uh, legătură cu supravegherea activităților financiare. Uh, eu consider că arhitectura mm, intervenției publice în activitățile financiare ca urmare a crizei nici până în ziua de astăzi nu a fost bine stabilită. Eu am impresia că în Europa și în cadrul G20, de asemenea, și reuniunea din luna iunie din Canada, uh, probabil mă va confirma, Uh, că nu, încă nu, nu se știe cu claritate care sunt măsurile înființate care trebuie să controleze anumite activități financiare în fiecare stat și nu se știe încă cum va fi coordonată activitatea acestora la nivel internațional și uh, eu unul mă tem să nu se prelungească la nesfârșit această dezbatere privind fiscalitatea băncilor, privind controlul sistemelor, activelor toxice și sistemelor, acestor bonusuri toxice uh, ale organelor de conducere ale băncilor, pentru că se stabilesc noi, se înființează noi mecanisme de control privind aceste măsuri uh, de stimulente financiare ale băncilor. Iar eu am senzația că lucrurile acestea nu sunt încă bine definite și nu știu dacă criteriile pe care le are în vedere uh, Comisia Econ vor putea să rezolve definitiv această problemă. Aș dori doar să indic raportorului faptul că o parte din cele spuse de domnul Făhofstad se referă la elaborarea unui model care va fi poate respins de către Comisia Econ, care poate are o altă abordare și uh, o a doua problemă la care doresc să mă refer privește natura acestor agenții față de Banca Centrală Europeană și față de acțiunea Comisiei. Că știm că există un conflict latent franco-german. Adică, sigur, fiecare, fiecare dorește o bancă centrală independentă de factorul politic, o organizație a domeniului financiar care să fie cât mai departe posibil de politică, însă Franța, dar uh, ne-am putea referi și la mai multe țări, are o abordare ideologică, dorește o mai mare implicare a politicului în gestionarea economică și financiară a Uniunii Europene. Așadar, eu aș întreba, aceste organe pe care le înființăm acum se vor afla sub tutela băncii centrale europene sau vor fi, sau vor fi dominate de unele entități politice? Pentru că în acest al doilea caz noi trebuie să înființăm un organism de control financiar sau un mecanism de control finan- uh, parlamentar, mă scuzați. Uh, înfăptuirea activităților acestor organe, organe nu permit o intervenție, nu, nu permit o intervenție prealabilă, așa încât noi trebuie să acționăm coerent, înființând un mecanism de monitorizare a acestui control, aceste activități de control și uh, am impresia că, împreună cu celelalte probleme care s-au pus aici, uh, privind statutul juridic al acestor agenții, uh, și la această întrebare va trebui să încercăm să răspundem Oare n-ar fi necesar să se aducă clarificări, lămuriri în legătură cu funcționarea acestor organisme, dacă există o definiție mm, convenită a acestora pentru ca raportul nostru să fie coerent cu acțiunea generală. Mulțumesc, spune președintele, dacă domnul Mendes dorește să, să răspunde, dacă nu, da, domnul De Vigo, sigur, domnule președinte, dacă îmi permite domnul Hefner, mi-ar, mi plăcea să ascult și părerea reprezentanților Comisiei Europene, dacă, dacă aceștia doresc să ia cuvântul. Președintele, dau, dau cuvântul domnului Hefner. Doamna Tain ridicase mâna înaintea mea, dacă dorește să ia cuvântul. Ok, ich danke <laughs> für den Hinweis. Um... Ehm, Vă mulțumesc. Da, aș dori și eu să mă alătur celor doi antevorbitori ai mei Întotdeauna am spus că avem nevoie de o supraveghere puternică și din punct de vedere german independentă, așa cum este ea propusă aici, nu îndeplinește aceste criterii. Sistemul este complicat și sunt multe personalități juridice, așadar putem deja prevedea anumite probleme. Sistemul este prea complicat, nu asigură suficientă independență și pot să vă spun că noi în Germania am avut deja probleme cu autorități de, cu, cel, cu două autorități de supraveghere. Uh, întotdeauna ne-am gândit că trebuie să avem una singură și de aceea cred că ori ar trebui să mai așteptăm Uh, puțin, ori ar trebui să venim cu propuneri proprii și să încercăm, cel puțin, să influențăm uh, Comisia Econ. Ja, herzlichen Dank. Ich will mich nur sehr... Vă mulțumesc. Pe scurt, am să vă spun, uh, suntem într-o primă etapă, uh, facem un schimb de opinii. Dezbaterea de astăzi uh, mi se pare că um, are un bun material oferit de către uh, domnul Mendes de Vigo pen, și pentru dezbateri ulterioare. Dar um, trebuie să vă spun că mi se pare că noi vorbim aici despre o constituție într-un domeniu în care nu ar, ar fi fost sau în care eram de părere până de curând că nu ar fi nevoie de așa ceva. Și aici problemele nu sunt numai economice. Aspectele fundamentale se referă la cadrul, la crearea cadrului legal pentru ceea ce apoi urme, va urma să uh, afecteze piața financiară uh, care nu va funcționa cum ne dorim dacă lipsește acest cadru. Deci este vorba așadar nu numai de aspecte economice, ci și de aspecte uh, juridice, constituționale, democratice. Mi se pare așadar că este complicat. Um, mi se pare însă un lucru bun și cred că poate da bune rezultate faptul că avem un singur raportor pe toate aceste um, problematici. Sunt de acord, cu, de acord cu antevorbitorii mei că ne aflăm la începutul acestei dezbateri și cred că nu ar trebui să ne rezumăm la um, adoptarea și aprobarea propunerii pe care o avem și să credem că astfel se va rezolva problema. Cred că um, s-au exprimat diferite opinii în această dezbatere și mulți au spus că am putea să fim mai ambițioși decât uh, suntem la ora actuală. Atât aș vrea să spun acum, pentru că nu mi se pare că putem începe o dezbatere concretă cu privire la detalii astăzi, dar asta ar fi um, direcția pe care aș fi vrut să o exprim. Vă mulțumesc. Adesso credo che non ci siano altri colleghi, quindi la signora rappresentante... Iar acum, dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, uh, dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc uh, din partea Comisiei Europene. Voi vorbi pentru DJ Mac. Mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă. Multe din întrebările evocate aici sunt similare celor pe care le-am pus și noi după, înainte de a formula această propunere. Încercăm să venim cu o soluție pentru propunere care să cuprindă un sistem posibil uh, și coerent cu cadrul existent și acum cu tratatul de la Lisabona și în acest cadru să facem cât mai mult posibil pentru a reuși să ajungem la soluții funcționabile. Cred că uh, sunt binevenite toate sugestiile și discuțiile cu dumneavoastră pe această temă și pe aspecte mai tehnice, desigur, unele legate de probleme juridice, de exemplu, în ce măsură permit tratatele delegarea de puteri către asemenea organe. Asta este și una din problemele care au legătură cu uh, rolul comisiei în tot acest sistem. Noi aici am încercat să facem cât mai mult posibil pentru niște autorități independente, pentru niște experți independenți, dar trebuie să recunoaștem că tratatul, cadrul tratatului, um, e clar că ne limitează acțiunile, dar, sigur, vă stăm la dispoziție pentru orice informație uh, ar fi necesară pentru de dumneavoastră. Mulțumim. Președintele, mulțumesc și acum domnul Mendes în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul aici. Am spus și la început că e vorba doar de un schimb de puncte de vedere și îl consider ca atare și după ce am ascultat părerile tuturor, văd că sigur că poate că este prematură o discuție în detaliu din două, asta din două motive care au fost uh, înfățișate aici uh, de <clears throat> domnul Haureghi. Sigur, aveți dreptate, propunerea Comisiei din septembrie 2009 constituie o reacție la criza financiară, deoarece filozofia politică care, spun, uh, care uh, pleda pentru non-intervenționism la nivel european Eh, nu a funcționat. Am văzut asta foarte clar și atunci a trebuit să ne gândim la alte soluții. Și odată ce am constatat că lucrurile nu au funcționat cum trebuie, cum trebuie să se vină cu o propunere nouă, mm, cu o propunere care să facă sens. Și cred că reacția politică ar fi sigur să afirmăm că trebuie să acționăm pentru ca să nu se mai repete această criză dar trebuie să construim o, un organism rațional cu un obiectiv clar, care să nu aibă o natură confuză și care să aibă uh, responsabilități bine definite, bine precizate. Sigur, problema este una foarte complexă, nu este deloc simplă, pentru că aici noi trebuie să Mm, să acționăm în teritoriul necunoscut. Trebuie să vedem cum putem formula, din punct de vedere juridic, o necesitate politică. Așa stau lucrurile și nu e vorba de un exercițiu simplu, deloc eh, nu este simplu. Trebuie să vedem care va fi strategia pe care o vom adopta. Domnul Verhofstadt a menționat acest lucru. Cum vom uh, proceda? Vom propune Comisiei Econ un cadru instituțional pentru aceste trei autorități, pentru riscurile sistemice, ne putem gândi și la o altă soluție sau oare vom aștepta să vedem ce se întâmplă și doar să reacționăm? Pentru că influența noastră va fi una mai uh, redusă în, a, în acest caz. Uh, ne confruntăm cu următorul risc. Putem uh, propune ceva, mm, putem propune o soluție pe care Econo va respinge. Ne vor spune, da, poate face sens din punct de vedere juridic, dar nu corespunde dorinței noastre, cu patru raportori diferiți. Însă, dumneavoastră aveți un raportor comun, un singur raportor. Și după cum s-a întrebat aici, s-a pus o întrebare, ce, trebuie să vedem ce anume vom alege. Bine, sigur, trebuie să vedem lucrurile acestea și să le hotărâm împreună. Se pune și o altă întrebare care mă preocupă și e vorba de relația noastră cu Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare, Comisia Econ. Sigur, și ei vor face progrese. Mâine, au, mâine organizează o audiere, au deja documente pe masa de lucru și nu trebuie să uităm nici faptul că se aplică procedura de codecizie. Adică nu ajunge doar, să facem doar un raport cu recomandări într-un sens sau în altul. Dacă vorbim aici de norme tehnice, trebuie spus care sunt acelea, trebuie să, văzut, să vedem care e propunerea Comisiei, care e propunerea Consiliului, trebuie să prezentăm și noi o alternativă, deci trebuie să avem o formulare juridică și aș dori să vă mai spun că chestiunea aceasta este departe de a fi rezolvată. Mm, domnule Verhofstadt, uh, știm că dumneavoastră poate că sunteți de acord cu propoziția Partidului Socialist uh, spaniol, sunteți, uh, uh, ați căzut sub farmecul lui Zapatero și a domnului um, Haureghi, da, bine, permiteți-mi această glumă, însă uh, v-aș întreba ce ne propune dumneavoastră, de ce ne propuneți o soluție diferită, pentru că asta ar însemna să ne îndepărtăm de propunerea Consiliului care a fost deja aprobată de comisie. Deci noi trebuie să venim cu multe argumente juridice și economice pentru a propune altceva. Uh, când vorbim de cu decizie, a pune a, monopolul de inițiativă al Comisiei, a pune sub semnul întrebării acest monopol într-o problemă atât de importantă, nu știu dacă ar fi acțiunea cea mai înțeleaptă, doream doar să vă atrag atenția. Cred că cele trei autorități de supraveghere europene dispun de personalitate juridică, Consiliul European pentru Risc Sistemic nu dispune de așa ceva, Apoi a spus un lucru de mare importanță din punctul meu de vedere. Los conflictos que puedan producirse în rezolvarea conflictelor de competență între aceste, între aceste organisme sau între autoritățile la nivel național și cele uh, europene, trebuie să prevedem termene clare, nu trebuie să lăsăm termene deschise. Uh, apoi, un alt punct cheie evocat aici se referă la faptul că noi avem în fața ochilor propunerea Comisiei și știm că Comisia are ultimul cuvânt că nu se ajunge la un acord între organismele naționale și acestea uh, organismele de supraveghere europene. Cred că noi trebuie să facem o reflexie în legătură cu natura juridică a actelor emise de autoritățile europene de supraveghere față de comisie. De ce tip de acțiune vorbim noi? Pentru că mm, e vorba aici de controlul a posteriori E vorba de o delegare de puteri. E, e posibil acest control a posteriori. Eu cred că dacă nu vom răspunde concret la această întrebare, ne va fi foarte dificil să încadrăm această propunere în tratat. Suntem o comunitate unde se respectă statul de drept nu putem să acționăm după bunul plac, deși dispunem de soluții mai ingenioase. Noi trebuie să uh, respectăm cadrul tratatului, jucăm după regulile acestuia și trebuie să le respectăm. Apoi, domnul Verhofstadt a făcut aluzie și la acest caracter uh, obligatoriu al recomandărilor și deciziilor organismelor de supraveghere. Cum oare putem noi verifica și cum putem uh, interveni concret? Uh, vreau să vă spun că mâine voi asista la reuniunea Comisiei Econ și voi vedea care este orientarea raportorilor. Eu cred că vom avea nevoie de o reuniune suplimentare pentru a uh, aranja aceste chestiuni în detaliu și ca urmare a reuniunii, după ce vom fi făcut o, o, o reflexie, după ce vom fi văzut care este orientarea Comisiei Econ, vom putea poate Uh, mm, respectăm îndemnul domnului Verhofstadt. Am, am început toți cu multă ambiție, dar încă rămâne de văzut care va fi rezultatul definitiv. Propunerea comisiei relată de Ecofin cred eu că nu a fost suficient de ambițioasă. Deci trebuie să vedem care este nivelul ambiției noastre și în acest moment vom putea face și o propunere concretă. Dacă sunteți de acord, eu voi intra în contact cu cei patru raportori CON le voi solicita să mă invite la reuniunile lor pentru a vedea cum evoluează situația, ceea ce apoi îmi va permite să fiu foarte bine informat și să vă pot informa la rândul dumneavoastră în legătură cu înființarea acestor uh, uh organe de supraveghere. Mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție. Uh, domnul Verhofstadt doream să propun exact ce a propus domnul De Vigo la sfârșit, adică există o reuniune, să există o reuniune între cei patru raportori Econ și domnia sa pentru a vedea cum putem și noi de la AFCO să ajutăm. Pentru că noi îi ajutăm în activitatea lor pentru a fi sigur că, ca, din punct de vedere instituțional, lucrurile să se îndrepte în direcția corectă. Cred că e cel mai bun mod de a acționa și motivul intervenției mele, domnule Mende de Vigo, este că trebuie să existe o conciliere, o, o poziție comună între Parlament și Consiliu. Suntem convinși de acest lucru, știm. Nu avem chiar aceleași poziții la codecizie și poate chiar în, ce, în ceea ce privește președinția spaniolă există o atitudine pozitivă față de niște propuneri care depășesc poate propunerea Comisiei. Am vorbit și cu doamna Salgado la Madrid de acest lucru de ce am intervenit eu? Ei bine, pentru că comisia noastră, dumneavoastră sunteți raportor din partea comisiei noastre și comisia noastră poate ajuta uh, în eforturile celor patru raportori econ, pentru că în procedura de conciliere, la conciliere, vom avea nevoie de o poziție comună a Parlamentului. Dacă nu, nu obținem nimic. Avem acum și apelul domnului Barroso, care ne spune că trebuie să îi ajutăm, pentru că ecofinul sabotează, dacă aș putea spune așa, propunerile sale, propunerile domnului Barroso. Ei bine, vom face acest lucru, îi vom ajuta, suntem dispuși să facem acest lucru, sigur să dăm dovadă de bun simț. pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine. Asta, asta mi-a motivat uh, intervenția până la urmă. Președintele, bine, Iată că și aici uh, subiectul este complex, trebuie să intrăm mai în detaliu. A fost o reuniune intensă și informațiile de care noi dispunem, nu știu dacă domnul Mendez dispune de mai multe, e că Comisia sunt până la urmă fapt că Comisia Econ dorește să-și încheie activitatea pe, ac- pe acest dosar în aprilie. Avem puțin timp la dispoziție. Noi ar trebui să dispunem de un document pe care să discutăm încă din 22 februarie, dacă e posibil. 22 februarie. Tot e posibil, dragă domnule președinte, spune domnul Mendez de Vigo. Și președintele, bun, trebuie să avem o o altă discuție pe 22 februarie și apoi să aprobăm proiectul pe 7 aprilie. Ăsta este programul. Se pare că am încheiat toate subiectele de pe ordinea, toate punctele de pe ordinea de zi. Mai trebuie doar să vă reamintim datele următoarelor reuniuni și așadar vă reamintesc că pe data de 8 februarie luni la Strasbourg va fi prezent domnul secretar de stat López Garrido din partea Spaniei și noi trebuie să avem o, o întâlnire cu domnia sa. Următoarea reuniune ordinară va avea loc la Bruxelles pe data de 22 februarie. Uh, pe program, în programă figura întâlnirea coordonatorilor după această reuniune, imediat. Dar avem mult timp la dispoziție, avem un sfert de oră la dispoziție, însă am putea să organizăm o reuniune a coordonatorilor într-un sfert de oră și dacă nu rezolvăm toate problemele, sigur că ne vom putea revedea poate mâine. Mulțumesc membrilor comisiei și rog coordonatorii să rămână în sală.